Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Pentru a putea începe sesiunea noastră de reflexie privitoare la o temă foarte actuală, și anume galaxia fondurile, fondurilor și instrumentelor financiare care mă rog, gravitează în jurul bugetului Uniunii Europene. Nous avons souhaité, euh, avec notre rapporteur général, împreună cu general, am dorit să facem o reflexie și să aflăm ultimele știri în legătură cu euh, bugetul nostru, cu cât de ușor este el de descifrat și, dincolo de șefii de stat și de guvern, ce mesaj putem transmite noi, europenilor în general, eh, prin bugetul pe care îl alcătuim. Deci am invitat eh, o serie de personalități eh, pentru a putea organiza trei mese rotunde. Prima va fi consacrată următoare teme de discuție, și anume cum a evoluat bugetul Uniunii Europene și ce schimbări au intervenit în ultimii 10 ani în bugetul european. O introducere va fi făcută de către domnul doctor Giacomo Benedetto, căruia îi mulțumesc pentru prezență și pentru contribuție. Mai apoi va avea loc o discuție și această sesiune e prevăzută să dureze aproximativ o oră. Apoi uh, vom analiza următoarea uh, temă, și anume instrumentele de care dispune bugetul pentru a asigura finanțarea politicilor externe ale Uniunii Europene. Introducerea va fi făcută de domnul Sebastian Paolo și doamna Elza Perot, care sunt uh, autorii unui studiu, instrumente bugetare pentru finanțarea mm, politicii externe a Uniunii Europene, apoi va avea loc o discuție de natură generală și apoi, în fine, a treia parte, întâlnirii noastre, Fondul European uh, pentru Investiții Strategice, ca un nou tip de instrument bugetar financiar. Introducerea va fi făcută de domnul doctor uh, Jorge Nunez Ferrer. Va urma apoi o discuție și o a patra parte, uh, în jurul orelor 17.30 sau 18, uh, vom încerca să ne referim și la perspectivele de viitor um, ale bugetului și aici ne ajută foarte mult uh, recentă publicare a raportului rezultat uh, al uh, lucrărilor grupului de înalt nivel prezidat de Mario Monti, la care participa în primul rând Alan la măsura Poeghi Hofstadt, domnul Ivailo Calfin, de asemenea. Um, cam asta ar fi prezentarea. Ne aflăm încă în faza de reflexie. Suntem la sfârșitul unui ciclu bugetar, toate aceste instrumente financiare, aceste fonduri fiduciare, sateliți bugetari, evidențiază dificultatea de a împăca, pe de-o parte, ce dorește să facă Comisia și Uniunea Europeană și, pe de altă parte, mijloacele pe care le au ele la dispoziție. Până la urmă, încercăm să uh, îndeplinim acțiunile uh, pentru care, din păcate, Uniunea Europeană nu are suficiente mijloace. Și e nevoie de o schimbare de direcție politică, în primul rând. Dacă nimeni nu dorește să ia acum cuvântul, voi invita pe domnul doctor Giacomo Benedetto să uh, ne vorbească în introducerea primei mese rotunde. Good afternoon. Thank you for your invitation. Um, and, uh... Mulțumesc. Uh, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să fiu în fața Parlamentului European pentru a duce și eu contribuția la dezbaterile de cursul după amiezii. În următoarele 20 de minute aproximativ mă voi referi la modul în care s-a dezvoltat și schimbat bugetul în ultimii 10 ani. Mă numesc Giacomo Benedetto și sunt titular uh, al catedrei Jean Monnet, uh, politici uh, ale Uniunii Europene, Universitatea Royal Holloway din Londra. În ce privește înțelegerea structurii bugetare și ce stă la baza ei, e vorba de prezența propriilor resurse care asigură finanțarea bugetului. Și în ce privește resursele disponibile în anul financiar 2015, Putem vorbi de 146 de miliarde de euro, uh, puțin uh, peste sumele cheltuite. Deci uh, un surplus mm, destul de minor. Și de unde provin aceste fonduri? Marea lor majoritate, după cum mulți dintre noi știm deja, provine ca supliment sau rezidu din, eh, de pe urma veniturilor eh, brute naționale. O mică parte a eh, bazei este considerată resurse tradiționale provenite din taxe și impozite și apoi TVA, împreună realizează aproximativ o pătrime din finanțare, dar sigur sumele variază de la an la an și apoi vine și este și un subiect controversat, uh, sistemul de corecție sau uh, recuperare banilor. Cel mai faimos este cazul Regatului Unit și în prezența acestei corecții financiare din parte, pentru Marea Britanie, uh, înseamnă că toate statele membre trebuie să aibă o balanță netă care trebuie analizată și trebuie calculată și Regatul Unit cu această corecție a lansat uh, o reflexie între statele membre în ultimii 30 de ani uh, în modul în care își calculează beneficiile financiare și costurile financiare față de bugetul uh, Uniunii Europene. Dincolo de regatul unit și corecția pentru acesta, mai sunt alte trei niveluri de corecții pe care le-au cerut uh, de-a lungul anilor state membre bogate. Este recuperarea recuperării, care este practic uh, o reducere la corecția plătită Regatului Unit de către Germania, țările de jos, Austria și Suedia, unele țări, cum ar fi Danemarca, țările de jos, Suedia și Austria, primesc o sumă forfetară uh, ca uh, reducere, deci contribuție redusă la uh, taxa pe valoare adăugată din partea a trei state membre, Germania, Țara de Jos și Suedia. Deci sistemul este foarte complicat în ce privește, sau este cauzată această complicație de compensație pentru Regatul Unit, ceea ce contribuie la uh, uh afectarea uh, echilibrului bugetar net, dar acesta este un uh, ingredient necesar pentru reformarea bugetului european și pentru sistemul de resurse proprii sau venituri ale bugetului european și în uh, rapoartele, raportul de săptămâna trecută al uh, grupului de nivel înalt pentru resurse proprii, există resurse pentru uh, sau metode, mă scuzați, pentru a corecta problema balanței nete și uh, asta mă duce la alte recomandări ale grupului de nivel înalt, pentru că s-au emis o serie de recomandări uh, în vederea unor uh, acorduri de tip pachet pentru a reforma latura financiară a bugetului, veniturile, precum și partea de cheltuieli. Acum, dacă e să mă refer la partea de cheltuieli, uh, cadrul financiar multianual uh, era cunoscut la perspectivele financiare din 1998, au fost înființate pe perioade de 4, 5 sau 7 ani, și înainte tratatului de la Lisabona și intrarea sa în vigoare, financiarele perspective cele mai recente anterioare erau din 2006 pentru uh, cei șapte ani care au urmat și metoda a fost următoarea Comisia, Consiliu și Parlamentul European împreună urma să se pună de acord în legătură cu un pachet, apoi Consiliul trebuia să decide în unanimitate iar acordul era, uh, trebuia ratificat în parlamentele naționale ulterior ceea ce urma să garanteze uh, niveluri maxime sau plafoane de uh, cheltuială pe acea perioadă de timp. Asta s-a preferat față de situația dinainte de 1998, când bugetele erau convenite anual și instabilitatea era foarte mare. Asta pe durata anilor 80, câteodată nu exista un acord cu privire la bugetele anuale, și se uh, recurgea la cele 12 uh, provizorii, deci un buget temporar. Deci, uh, inițiativa din 1998 a reprezentat o parte a soluției pe termen lung. Și ce se întâmpla la sfârșitul unei perspective financiare dacă nu se găsea un acord? Nu s-a întâmplat niciodată asta, dar ar fi putut să se întâmple și din acordul pentru perspectivele financiare a rezultat clar că, în fine, ca un fel de armă nucleară, o uh, măsură de maximă, era posibil ca pentru oricare dintre cele trei instituții să rezilieze, să încheie, să pună capăt programului uh, de cheltuieli pe termen lung. Asta ar fi, ar fi doar o poziție în cazul lipsei unui acord, dar oricare dintre cele Uh, trei instituții puteau uh, încheia acest ciclu și se întorceau la situația de dinainte de 98. Cel puțin așa înțeleg eu aceste regulamente. Apoi toate astea s-au transformat odată cu intrarea în vigoare tratatului de la Lisabona în 2009 și acum vorbim de cadrul financiar multianual cu o schimbare relativ minoră în regulile de funcționare. CFM-ul convenit în 2013 Uh, a urmat uh, condiția următoare. În primul rând că e uh, diferită procedura. Parlamentul European poate să co un nou CFM împreună cu Comisia, pentru că formularea articolului 312 este următoarea. Consiliul va fi de acord asupra CFM-ului după ce Parlamentul și-a dat acordul. Deci, acordul Parlamentului vine în primul rând și apoi uh, își dă acordul Consiliul. Și depinzând de modul în care interpretăm acest articol, e o putere, a spune, de copropunere a bugetului pentru Parlament uh, împreună cu cea a Comisiei. Consiliul, ca și până acum, continuă să hotărască sau să-și dea acordul asupra CFM-ului în unanimitate, însă nu mai există ratificare din partea Parlamentelor Naționale, ceea ce înseamnă că avem mai multă flexibilitate. Și nu mai există dreptul prevăzut pentru oricare dintre cele trei instituții să rezilieze sau să pună capăt CFM-ului dacă nu există un acord la expirarea sa. Și va continua uh, nivelul de cheltuiele din ultimii ani, va fi uh, reportat uh, la, în anul care uh, urmează. Deci, uh, Asta este o înclinație în favoarea continuității. Și apoi, prin includerea acestei prevederi în tratat, în articolul 312, CFM-ul capătă un caracter constituțional, predecesoarele CFM-ului nu făceau parte din tratatele UE, era vorba doar de un acord interinstituțional. Așadar, asta doar uh, pentru a vă arăta un uh, aspect aspect al negocierilor CFM, vreau să vă atrag atenția asupra uh, um, căsuței uh, de culoare galbenă, și anume competitivitatea. Vedem că în perioada dintre 2007 și 2013 9% uh, din cheltuielile alocate au fost acordate competitivității programului, cum ar fi cercetare și inovare. Comisia în 2011 a propus să se crească procentajul acesta la 15% pentru a se face un echilibru cu angajamentele Uniunii Europene de a investi în politici pentru creștere și rezultatul final, după cum a convenit Consiliul în 2013, a fost o cotă bugetară de 13% și nu 15%. Și deci vedem că ne-a crescut uh, nivelul investițiilor în competitivitate, însă mai puțin decât era propunerea Comisiei. La fel, vedem că s-a redus uh, nivelul de cheltuieli globale de aproximativ 5% în ce privește plățile, 908 miliarde și nu 972 de miliarde. Așadar, în cadrul acestei reduceri globale a volumului bugetului, vedem uh, o reducere de 2%, uh, care uh, este în plus în ce privește alocarea banilor pentru competitivitate și politici de creștere. Și în ce privește politicile de coeziune și mai ales agricultură, vedem că sunt relativ protejate în comparație cu propunerea Comisiei. Consiliul a convenit Eh, un, o cifră cu aproximativ 1% mai mare pentru ambele domenii politice. Iată, se pare că sunt foarte protejate din punct de vedere politic, dar și juridic aceste două domenii. Și la asta mă voi referi în ceea ce urmează, pentru că atunci când se alocă bugetul, avem în Uniunea Europeană un sistem de dublă bugetizare, angajamente și plăți angajamentele înseamnă că se finanțează cu bani virtuali. E o garanție legală, juridică, că vor exista bani alocați unui anume proiect. Apoi plățile reprezintă bani reali. Aceștia vin doar mai târziu. În unele cazuri, plățile sosesc aproape imediat uh, și asta se întâmplă în agricultură. Asta e un fel de nivel N plus 0, deci în același an vin plățile. Însă norma ar fi uh, ca plățile să se realizeze mai întârziu, cam după 3 ani. Deci e principiul N plus 3. Uh, plățile de obicei sunt uh, la un nivel mai uh, scăzut decât angajamentele pentru că nu au fost îndeplinite toate condițiile, uneori partenerii la fața locului nu pot asigura cofinanțarea, deci în general plățile sunt la un nivel mai redus. Diferența între angajamente și plăți se numește uh, este cunoscută formula rest a lichide și unul din factorii care stimulează investițiile nu doar în competitivitate, ci și în securitate și în justiție, de exemplu, uh, ar fi că în buget există noțiunile de plăți diferențiate și plăți nediferențiate plățile nediferențiate se aplică agriculturii și cheltuielor de tip administrativ. Asta înseamnă că nu e nevoie de cofinanțare și că, în general, plățile urmează imediat după angajamente, aproape în mod automat. Plățile diferențiate mm, intervin acolo unde e nevoie de cofinanțare din partea partenerilor de fața locului, unde beneficiarii uh, banilor se încadrează în competitivitate, rubrica 1A sau uh, rubrica 3. Și putem vedea că atunci când vorbim de agricultură, ea e relativ privilegiată față de alte politici de cheltuieli. Însă, de asemenea, există și o prealocare și non-prealocare. Prealocarea reprezintă un acord că fondurile vor fi alocate unor anumite state membre sau regiuni și acolo, din nou, agricultura are de beneficiat, dar și coeziunea în acest caz. Și uh, tot restul reprezintă non-prealocare. Deci avem investiții în creștere, investiții în uh, active publice la rubrica 1A. Acolo se aplică atât uh, principiul diferențierii, deci nevoie de cofinanțare, cât și non, principiul non-prealocării. Deci, acel acord Mă refer acum din nou la acordul privitor la CFM din 2013. Uh, uh, ar fi prea simplu să spunem că, uh, iată, coeziunea și agricultura sunt protejate de statele membre mai puternice. Poate că așa asta lucrurile, dar nu este aceasta singura explicație. Sunt protejate și de către cadrul juridic care conferă o anumită garanție pentru agricultură uh, mai presus de alte zone de cheltuieli și apoi urmează coeziunea. Așadar, cum, uh, cum se întâmplă lucrurile cu bugetul anual? Înaintea anului 2010, când tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, uh, așa se diviza agricultura. Așadar, în fiecare an bugetul Uh, trebuie să încadreze în limitele sau constrângerile perspectivelor financiare și propriilor resurse. Uh, plafonul pentru uh, cheltuielile anuale era stabilit prin perspectivele financiare, însă Consiliul, prin majoritate calificată, putea să stabilească un plafon crescut, era implicat și în Parlamentul în acel proces, conform vechiului tratat, articolul 279, aliatul 9, și Parlamentul European împreună cu o minoritate de guverne de la Consiliu, cu 93 de voturi, ar, ar, ar putea vota pentru a reduce cheltuielile obligatorii alocate mai ales agriculturii sau da, deși era nevoie din punct de vedere juridic de asemenea plăți. Da, era uh, uh, vorba de puterea de a reduce bugetul. Uh, asta era puterea Parlamentului, dar nu putea fi neapărat aplicată dacă existau cerințe uh, legale să se uh, efectueze plățile. Consiliul și Parlamentul European, în caz de dezacord între ele, uh, în locul unei situații care uh, ar fi însemnat să nu dispună de un buget, deci dacă exista un dezacord între cele două instituții și dacă Parlamentul avea suficientă majoritate, um, atât Parlamentul cât și Consiliul puteau să-și opună un drept de veto în legătură cu cheltuieli neobligatorii uh, în ce privește Parlamentul și uh, cheltuieli obligatorii în ce privește Consiliul. Adică dacă cele două părți nu cădeau la un acord, Consiliul uh, putea să ia măsuri ca să-și asigure propriile priorități în uh, plăți directe în agricultură și anumite aspecte ale politicii externe și majoritatea restului bugetului, și anume uh, partea neobligatorie, Parlamentul putea să își aplice propriile preferințe. De asemenea, Parlamentul avea dreptul să uh, respingă întregul buget, cu o majoritate de două treimi, dar de ce ar fi recurs la o asemenea măsură? În uh, ultimii ani, nu a existat niciun motiv, pentru că majoritatea cheltuielor nu era obligatorie și Parlamentul își asigura oricum preferințele de an trecut, ar fi putut să recurgă la o asemenea măsură ca să încerce să aibă un control mai mare asupra restului bugetului. Și dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, în paranteză, Consiliul putea și el să respingă bugetul, dar doar în prima sa lectură, doar prin faptul că nu ajungea la o majoritate calificată. Atunci, exista sistemul acelor 12 uh, provizorii, conform vechiului articol 273, și uh, această procedură permitea ca uh, bugetul să funcționeze pe perioadă temporară pe baza cheltuielilor anului anterior Eh, Consiliul putea să fixeze eh, sumele lunare pentru plățile obligatorii, Parlamentul pentru cele neobligatorii, în limitele plafonelor, desigur. Deci Parlamentul ar fi putut avea ocazia să respingă bugetul anual și apoi în acele 12 implementatori să-și asigure preferințele în legătură cu majoritatea cheltuielor care aveau caracter non-obligatoriu. Acum lucrurile s-au schimbat. Very quickly, this chart foarte succint. Acest grafic arată... Nu este foarte vizibil, dar am să-l includ și în comunicarea mea în scris. Vedem de desubt cum foarte clar e un graf foarte simplu, unidimensional și pornește de la premiza că Comisia și Parlamentul European ar trebui să aibă un buget superior Consiliului sau că o minoritate de state care blochează Consiliul ar dori să aibă un buget mai redus. Graficul arată că atunci când apare o neînțelegere, Parlamentul European poate stabili care sunt uh, cheltuielile obligatorii și Consiliu prin uh, majoritate, cheltuieli care vizau în primul rând agricultura, dându-și în același timp consimțământul pentru orice cheltuieli care depășesc pragul anual. Important este care sunt acele state membre care pot hotărâ dacă e vorba sau nu de majoritate calificată. Există, prin urmare, un grup de state membre, grup intitulat uneori uh, Prietenii unei cheltuieli mai judicioase, care includ uh, state din nordul și nord-vestul Europei, de multe ori uh, nu au fost suficientă pentru a alcătui o majoritate care bloca uh, majoritatea calificată. Dacă Franța sau Germania vota alături de aceste state, constituiau uh, majoritatea care putea bloca. Vedem așadar că la Consiliu se determină care este nivelul de cheltuieli obligatorii, iar dacă plafoanele se depășesc, adesea, cu siguranță, se va face cu ajutorul Germanii, dacă este o chestiune esențială. De când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, bugetul anual se aprobă respectând plafonul propriilor resurse și cadrul financiar multianual. Acum, vechiul articol 279 aliniatul 9 a fost eliminat. Nu cred că toți avocații sunt neapărat de acord, dar există părerea că dacă plafonul va fi depășit, ar fi nevoie de unanimitate la Consiliu mai degrabă decât de o majoritate calificată. Parlamentul European are doar o singură lectură în cazul bugetului anual. Acest lucru înseamnă că există mai puțin timp pentru a negocia sau pentru a stabili limite într-un mod constructiv. Nu se mai face deosebirea între normele de vot pentru diferitele tipuri de cheltuieli. Noțiunea de cheltuieli obligatorii și neobligatorii a fost uh, absolut uh, eliminată. Parlamentul European votează cu majoritatea membrilor. Prin urmare, acei membri care nu sunt prezenți sau care se abțin E ca și cum ar vota nu. Totdeauna e nevoie de 376 de membri pentru a modifica bugetul anual. Dacă Consiliul și, Consiliul, Consiliul și Parlamentul European nu sunt de acord, atunci bugetul este trimis uh, Comisiei de Conciliere. Dacă Consiliul, cu o minoritate de guverne care pot împiedica constituirea unei majorități calificate, uh, sau dacă Parlamentul nu ajunge la un acord la conciliere, atunci bugetul uh, trebuie să fie propus încă o dată de comisie. Există așadar uh, posibilitatea de a recurge la un veto reciproc sau o respingere reciproc. Parlamentul uh, European poate reimpune amendamentele sale inițiale dacă Consiliul își schimbă părerea dacă s-a ajuns inițial la conciliere la un acord și după aceea Consiliul își schimbă părerea, nu e însă un scenariu realist. Dacă ar fi să se întâmple, sincer, ar fi imposibil. Ar însemna că pentru Consiliu concilierea reprezintă ultima etapă, iar reprezentanții Consiliului ai Guvernelor Naționale nu ar fi de acord niciodată chiar și cu titlu provizoriu privind un buget la conciliere. În acest fel sporește marșa a Consiliului, după părerea mea. Problema reală, care nu e luată în calcul suficient, după părerea mea, este noul articol 315 care guvernează do- cele, acele 12 improvizorii. După cum vă spuneam, e mult mai simplu ca bugetul să fie respins chiar la început. Pentru că atât Parlamentul cât și Consiliul trebuie să-și dea acordul. Dacă nu există așadar un acord, nu există buget. Avem acele 12 improvizorii. Consiliul stabilește, prin urmare, cheltuielile în acele bugete lunare care uh, decurg la începutul anului, iar Parlamentul poate doar îngheța sau reduce acele cheltuieli. Prin urmare, Parlamentul dobândește dreptul de a reduce cheltuielile în 12.000 provizorii și pierde orice drept de a majora ceea ce odinioară erau cheltuielile neobligatorii. Această diagramă arată acest rezultat ne confruntăm practic cu o consolidare a situației actuale, unde orice stat membru poate bloca majorarea plafonului bugetului anual și unde nivelul cheltuielilor este impus de acel stat membru care poate forma sau nu o majoritate calificată. Vorbeam de Franța și Germania. E mult mai simplu așadar uh, să se respingă bugetul. Fie 15 eurodeputați din Comisia de Conciliere pot respinge bugetul anual sau patru state membre cu o populație minimă de 179 de milioane de locuitori. Parlamentul nu mai, își, nu mai poate să-și impună preferințele asupra ceea ce erau din oară cheltuielile neobligatorii. Parlamentul uh, nu mai are uh, nici un stimulant pentru a respinge acel buget pentru că nu mai are capacitatea de a proteja acele cheltuieli neobligatorii. Parlamentul însă dobândește capacitatea de a reduce sau bloca 12.000 provizorii. Parlamentul așadar are competență doar atunci când dorește să limiteze cheltuielile. Rezultatul e că în cele din urmă dorim să aflăm cine uh, dorește să majoreze cheltuielile. Pentru că dacă Consiliul dorește să majoreze cheltuielile, iar Parlamentul dorește să le diminueze, Parlamentul va câștiga. În cele din urmă va câștiga acea instituție care dorește să reducă cheltuielile. Aceste date care apar în uh, varianta tipărită a prezentării sunt uh, datele care apar la fiecare rubrică din 2007. Între 2007 și 2010 diferențele, deosebirile de preferințe pentru plăți, plăți pe care le dorea Consiliu, spre deosebire de ce dorea Parlamentul, a fost în jur de 6%. Parlamentul, așadar, a preferat sume cu 6% în medie mai mari decât Consiliul. După ratificarea tratatului de la Lisabona în 5 ani următori, această diferență de 6% s-a redus, ajungând la 3%. Vedem așadar că preferințele celor două instituții se aliniază tot mai mult. De ce putem supune dezbaterii acest lucru? Poate că Parlamentul recunoaște că e mai puțin realist să ceară niște sume care în trecut erau mai mari. În ceea ce privește angajamentele, uh, preferințele Consiliului și, Com- și Parlamentului sunt mult mai apropiate, nu s-au modificat uh, după tratatul de la Lisabona, nu există deosebiri considerabile. Și în cele din urmă, referitor la tot ce spuneam despre Consiliul care dorește să reducă cheltuielile, e o preferință, nu uh, înseamnă practic că Consiliul dorește ca cheltuielile să fie sub pragul dorit de Parlament. Aceasta înseamnă că, de-a lungul perioadei, Parlamentul a dorit să se facă majorări modeste, cu excepția anului 2013, când CFM a înregistrat o diminuare considerabilă. Dacă Consiliul dorește să reducă bugetul, poate impune acest lucru. Iată ce s-a întâmplat în 2011 atunci Consiliul a reușit să își impună preferința pentru plăți și angajamente atât în bugetul votat, cât și în bugetele rectificative adoptate ulterior în cursul acelui an. După 2011, Consiliul a lăsat uh, mai multe um, mijloace disponibile prin intermediul angajamentelor Iată, trebuie să luăm în calcul și aceste aspecte. Nu e o poveste negativă în ansamblu, cu excepția anului 2011. După 2011, Consiliul și-a dorit uh, ca nivelul plăților să fie mai scăzut, nu doar angajamentele, ci plățile, în decembrie și noiembrie din anul anterior. După aceea, dând dovadă de generozitate semnificativă, Consiliul a permis ca plăți uh, mai generoase să intre la bugetul european. Consiliul, așadar, uh, a recurs la un sistem, am putea să spunem, cu pipeta în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor bugetare ale Uniunii Europene. Foarte succint am să închei spunând câte ceva, câteva, câteva cuvinte despre criza euro și mecanismele pentru a lupta împotriva acestei crize. 2011, anul în care spuneam că plățile și celelalte aspecte ale bugetului, angajamentele au fost uh, destul de afectate, iar Consiliul și-a impus preferințele cât și în cadrul negocierilor pentru CFM în 2013, o parte din cauze s-au referit, au, își au originea în discursul de austeritate, uh, o parte din guvernele naționale spună că și-au redus cheltuielile, prin urmare și bugetul european trebuie redus. Spuneam de asemenea că o parte din uh, acea putere de a reduce bu bugetul a fost uh, făcută datorită tratatului de la Lisabona. Anumite state au critic, au atacat principiul uh, în temeiul care se alcătuiesc resursele proprii. CFM-ul a fost redus cu 5% în 2013. Bugetele anuale în ansamblu nu au fost reduse, au fost însă majorate sub plafon uneori. Cu excepția bugetului 2014, acesta a fost redus față de anul anterior, pentru că era tocmai la începutul unui nou CFM unde se reduseseră și cheltuielile globale. Bugetul Uniunii Europene asigură de asemenea EFSM, care include maxim 60 de miliarde de euro, iar orice sumă inferioară ar expune Irlanda sau Portugalia unui, um, incapacit- unei incapacități de plată. S-a încercat să se diminueze bugetul cu care era dotat acest fond, însă fondul în cauză nu mai uh, acordă împrumuturi, așadar nu mai reprezintă o problemă în ceea ce privește mm, trezorerile naționale, care cred că contribuie la resursele proprii. Acestea însă sunt expuse incapacității de plată, dacă aceasta se produce în uh, cadrul celorlaltor două mecanisme pentru solidaritate financiară, EFSF și ESM. Prin urmare, își va lăsa amprenta asupra raționamentului pe care l-au ministrii național de finanțe vis-a-vis -vis de austeritate. După cum vă spuneam, EFSM s-a creat în 2010. Inițial, Comisia și BCE au reușit să propună activarea unui program pentru a sprijini Irlanda și Portugalia. Era un program care a durat până 2014. Comisia și BCE au realizat un studiu care au venit cu o recomandare, iar o majoritate calificată de la Consiliu putea lansa comercializarea de obligațiuni pentru ca în acest fel să strângă finanțarea necesară pentru cele două state. În 2015 s-a creat o garanție și pentru Grecia, care a durat doar o lună, iar în timp EFSM a fost redus. 440 de miliarde de euro au fost garantate de trezorile naționale în cadrul EFSF, care a durat de asemenea până în 2013 nu s-au renoit împrumuturile, uh, s-au gestionat doar împrumuturile în curs, iar garanția pentru mecanismul european de stabilitate, lansat în 2013, încă o dată sprijinit, finanțat de trezorele naționale, volumul este mult mai mare, de 705 miliarde de euro, încă o dată poate face obiectul îngrijorărilor Ministerului Național de Finanțe, dar nu afectează în mod direct bugetul Uniunii Europene. Am să mă opresc aici. Merci pour cette présentation historique. On a compris que le traité de Lisbonne avait... Mulțumesc pentru această, schimb... pentru această prezentare istorică. Am înțeles într-adevăr că tratatul de la Lisabona a redus în mod semnificativ uh, competențele bugetare. După cum ați spus, acela care dorește să reducă cheltuielile este cel care câștigă întotdeauna. Se poate întâmpla că uneori uh, Parlamentul uh, să fie, să se încline în această direcție, dar nu este înclinată să firească. În ceea ce privește ESM, mi se pare că au existat uh, garanții pentru împrumuturi și garanții de capital care au fost finanțate de la bugetele naționale ale statelor membre din zona euro. Lucru care a dus la exprimarea dorinței de a crea o guvernanță, o adevărată guvernanță economică pentru zona euro. Foarte bine, printre colegi, îl avem pe Alain Lamassur, știu că nu are foarte mult timp la dispoziție, dacă dorește să intervină acum, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare și aș uh, completa un pic ceea ce ați spus dumneavoastră, prezentându-vă un pic um, uh, istoricul uh, bugetului european dintr-o perspectivă politică, pentru a explica cum am ajuns aici. În primul rând, noi suntem aleși și ne surprinde faptul că în dezbaterea europeană chestiunea bugetului și a finanțării europene reprezintă o adevărată gaură neagră. Dacă vorbim uh, uh la ce se întâmplă la nivelul partidelor și a campaniilor electorale naționale, acest lucru pur și simplu nu se discută. Este de dreptul mm, surprinzător și o rușine și tocmai de aceea ne aflăm unde ne aflăm astăzi. Din punct de vedere istoric, ar trebui să ne reamintim că prima criză politică majoră pe care a cunoscut-o această uh, piață comună, uh, a cărei uh, sărbătorire, a celei 60 aniversare a tratatului de la Roma s-a întâmplat în martie, aceasta a fost atunci când, în a doua jumătate a anilor 60, generalul Charles de Gaulle a adoptat politica scaunului gol și aceasta a generat o adevărată criză a finanțării. Criză care s-a terminat cu un acord politic pe trei puncte. În primul rând, cheltuielile care trebuiau uh, finanțate în proporție de 80-90% politica agricolă comună, la momentul acela era singurul lucru care interesa pe Franța Uh, care la momentul acela era uh, țara cea mai, cu capacitatea de influență cea mai mare. De asemenea, resurse proprii pentru buget care fusese prevăzută uh, de tratate drepturile vamale. Eram într-o perioadă protecționistă și vama aducea foarte mulți bani pe produsele industriale și pe cele agricole de asemenea. Și, în al treilea rând, rolul Parlamentului European pentru că de atunci uh, Franța a fost uh, obligată să accepte că trebuia să existe un control parlamentar, pentru că exista un buget și resurse proprii și Parlamentul începea deci să aibă un rol important. Și adaug la acestea că toată lumea a uitat că înainte de tratatul de la Roma, tratatul oțelului și al cărbunelui din 51, prevăzuse deja o resursă care era un fel de impozit federal fără a fi numit așa, și anume taxa pe cifrele de afaceri ale întreprinderilor din siderurgie și din industria minieră. Deci, principiul acesta n-a deranjat pe nimeni, nici măcar Regatul Unit atunci când s-a alăturat Uniunii Europene și nici măcar pe doamna Thatcher și aceasta a permis să finanțăm procesul de uh, transformare a industriei siderurgice și uh, miniere în țările noastre în anii 80. Acordul acesta s-a aplicat, deci, în primii 20 de ani relativ bine și după aceea a fost uh, uh revizuit, a existat o tendință în creșterea cheltuielilor cu noi politici care au fost introduse de diversele tratate și cu intrarea în UE a unor țări al căror venit mediu era sub media europeană uh, în cadrul diverselor valori de extindere și Uh, care primeau fonduri prin fondurile structurale care au devenit după aceea fonduri de coeziune, deci creșterea cheltuierilor, în același timp scăderea resurselor, scăderea drepturilor vamale cu acordurile de liber schimb și ulterior un alt fenomen incredibil care n-a deranjat pe niciun politician și uh, niciun uh, uh jurist și anume acel hold-up al resurselor fiscale pentru că fusese adăugată uh, o prelevare a TVA-ului care, an de an, a fost uh, practic furată de autoritățile fiscale naționale. Și aceasta, fără să se facă niciun fel de dezbatere politică la nivelul niciunui parlament național. Câteodată se pare chiar că miniștrii erau conștienți sau perfect conștienți de acest lucru. Iată cum am ajuns într-un sistem în care încetul cu încetul, pe măsură ce resursele proprii erau în scădere, acestea erau înlocuite de contribuțiile din bugetul național, aceste resurse PMB care reprezintă peste 70% din bugetul comunitar la ora actuală. Resurse care au avut trei consecințe din punct de vedere politic. În primul rând, este un domeniu în care integrarea europeană a dat înapoi, pentru că la fiecare tratat uh, se spune că Uniunea Europeană nu numai că s-a extins, ci s-a și aprofundat și a crescut competențele și uh, unitatea între statele membre și nivelul de integrare a scăzut. Ei bine, în domeniul acesta nu, ci invers. A doua consecință. Atâta timp cât bugetele naționale sunt cele care finanțează bugetul comunitar, uh, Uniunea Europeană dădea înapoi uh, la nivelul uh, unor organizații internaționale precum uh, ONU, FMI, Organizația Mondială a Comerțului, pentru că fiecare stat contribuie, are o contribuție națională în funcție de PNB sau de alte chestiuni financiare. Deci, și față de acest model, Uniunea Europeană a dat înapoi și pentru că niciun ministru de finanțe nu mai uh, vroia să crească impozitarea sau îndatorarea pentru a crește bugetul european, iată, de 20 de ani, bugetul european nu s-a mai schimbat, a rămas în jur de 1% din uh, PIB. O a treia consecință. Acest buget care nu crește este inevitabil alocat priorităților de ieri și nu ține cont de nevoile de astăzi sau de mâine. Acest lucru revine de fiecare dată la fiecare șapte ani când avem negocieri financiare și în special a fost valabil pentru negocierea din 2013. Aceasta cu atât mai mult cu cât politicile care corespundeau priorităților de ieri, deci din trecut, politica agricolă comună, politică de coeziune, toate acestea corespund unor bugete alocate pe state, pentru fiecare stat membru în parte și la fiecare negociere a CFM-ului, liderii statelor membre încearcă să uh, obțină partea lor la ceea ce îi interesează și pentru ceea ce afectează direct politicile naționale. O caracteristică de-a dreptul șocantă a acestei situații este că atâta timp cât cheltuielile în bugetul european este supus unei, unui proces de decizii democratice, transparente, așa cum corespunde și bugetelor naționale în parlamentele naționale, în același timp, partea uh, veniturilor scapă de sub controlul parlamentar și mai mult decât atât scapă oricărui fel de control politic, pentru că din cei 28 de miniștri naționali pe bugete, nici măcar doi dintre ei nu știu să spună de ce contribuția la bugetul comunitar este la un anumit nivel sau altul, sau poate chiar niciunul dintre ei nu știe asta. Este o dezbatere care se face la nivelul uh, uh, subdirectorilor de la Ministerul de Finanțe, deci la Administrației Naționale. Și culmea politic, politicii este că atunci când s-a făcut negocierea la Consiliul European pentru CFM 2014-2020, deci în anul 2013, și am avut uh, onoarea să aflu ce s-a întâmplat uh, la Consiliu din partea președintelui Consiliului European la momentul acela, președinte care era foarte mândru pentru că nici măcar nu avusese loc o dezbatere. Dânsul îmi spunea că s-a întâlnit uh, în tet-a-tet tet a tet la confesiune, cum se spune în vocabularul uh, Bruxelles. S-a întâlnit deci în cu fiecare din cei 28 de miniștri și uh, i-a făcut fiecare în parte un cadou. Francezii vroiau agricultură, englezii cercetare și așa mai departe. Iar la sfârșitul acestor întâlniri s-au întâlnit o singură dată în ansamblu, după două zile de negociere la bilaterale și li s-a spus uh, fiecare dintre voi știe care este rezultatul, toată lumea e mulțumită, vă mulțumesc, am ajuns la un acord cu unanimitate. Ce înseamnă asta? Că atunci când șefii noștri de state și guverne aveau posibilitatea pentru prima oară să aibă o dezbatere pe fond asupra politicilor europene în conformitate cu tratatul de la Lisabona care se aplica pentru prima oară în totalitate pentru următorii șapte ani. Asta se întâmpla chiar imediat după criza financiară, după criza zonei euro și la un moment în care foarte multe teme ar fi putut fi abordate agenda 2010-2020 era în pericol. Uh, se vedea de asemenea că programul Erasmus era în pericol pentru că nu existau destule resurse financiare. Ei bine, nu s-a dezbătut nimic, nici cel mai mic detaliu și președintele Consiliului European era foarte mândră de acest lucru, ceea ce pentru noi este o situație de neacceptat. Care au fost consecințele politice dincolo de această constatare? În primul rând, n-ar trebui să ne surprindă faptul că există aici o problemă între competențele acordate de tratatele Uniunii, ambițiile uh, anunțate ale liderilor politici la Consiliul European, obiectivele Comisiei European, Europene care sunt validate la Parlament și la Consiliu și, pe de altă parte, resursele Uniunii, pentru că Uniunea dorește să financeze politici la nivel global cu aproape nimic. O a doua consecință la nivel politic. Uniunea care are competențe eh, juridice și politice de o mie de ori mai mari decât competențele sale eh, financiare, are tendința de a abuza de aceste uh, competențe. Și așa asta în detrimentul consumatorilor. Deci, dacă ne, ne imaginăm pe Hercule cu două brațe, unul din brațe este atrofiat, cel bugetar, celălalt este, din potrivă, foarte bine dezvoltat. Deci, uh, din punct de vedere al reglementării, cu brațul puternic, Uniunea Europeană trebuie să-l folosească din plin. Pe de altă parte, am constatat un alt fenomen care se dezbate chiar în această dupa-masă și anume multiplicarea bugetelor satelitare pentru că trebuie să acționăm, nu există resurse la nivelul bugetului comunitar și atunci statele membre creează tot felul de mici bugete cu contribuții uh, ca parte din PNB-ul lor și consecința este, în primul rând, că nu există control parlamentar asupra acestora, prin definiție, pentru că nu e vorba de buget comunitar, Parlamentul European nu are nicio putere, iar în ceea ce privește parlamentele naționale, uh, Uh, fiecare ministru de finanțe poate explica în fața Parlamentului că este obligat să voteze aceste bugete pentru că a existat un acord internațional, un acord la nivelul UE și deci Parlamentul poate să aleagă între da și da, fără să înțeleagă prea bine care sunt cifrele care le sunt propuse. Însă, dincolo de această lipsă de control parlamentar, există și o lipsă de voință politică, de leadership politic al acestei galaxii bugetare. UE, până la urmă, uh, pune bani peste tot, uh, finanțăm politici fără legătură între ele și de multe ori contradictorii. Aș încheia acum cu o recomandare. Pentru că nu putem să ieșim din această cămașă de forță care este reprezentată de CFM și toate constrângerile bugetare care au fost prezentate atât de bine mai devreme. Deci nu putem ieși din această cămașă de forță dacă nu vorbim despre resurse proprii noi și dacă nu vorbim despre rezultatele grupului la nivel înalt uh, și raportul său. Însă ce putem face din punct de vedere politic în fața alegătorilor? Pentru că nu putem vorbi de noi resurse pentru bugetul european decât dacă în același timp, în mod ideal ar trebui să arătăm asta înainte, nu după, să demonstrăm că aceste resurse proprii sunt necesare pentru a finanța cheltuieli care sunt mult mai bine făcute la nivel european decât la nivel național. Este practic parte europeană a principiului de subsidiaritate. Trebuie să demonstrăm clar că un euro care este cheltuit la Bruxelles ne permite să facem economii mai mult de un euro la nivelul capitalelor naționale sau permite cu un buget constant, pentru că până la urmă contribuabilii sunt aceiași cei care plătesc, indiferent care sunt uh, colectivitățile beneficiare. Deci, în felul acesta se asigură o eficiență a acestor politici net superioară celei la nivel național. Și, pentru că se vorbește de această temă de mult timp. Până la urmă, uh, comisia este cea care trebuie să înțeleagă, ea este responsabilă și, plecând de la analiza datelor existente în mai multe Uh, domenii. Trebuie să vedem aici ce spun curțile de conturi, de exemplu, și la nivelul statelor membre, dar plecând de aici putem oferi garanția că dacă avem un serviciu de acțiune externă, o agenție de securitate de siguranță alimentară, un corp uh, de uh, frontieră și așa mai departe, toate acestea nu numai că nu vor spori povara fiscală pentru contribuabilul european, ci mai mult decât atât va duce la o mai mare eficiență cu o cheltuială publică mai redusă. Trebuie să demonstrăm acest lucru și este o temă pe care va trebui să o introducem de fiecare dată pentru că ne dorim o politică europeană nouă. Pentru asta avem nevoie de o nouă administrație europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru această contribuție de la uh, Comisia de Bugete. Am înțeles că bugetul de astăzi este anacronic, că reflectă trecutul, că uh, ne ocupăm doar de cheltuieli și nu de resurse, deci suntem doar uh, pe jumătate dezvoltați și că situația până la urmă este cam dezastroasă, că pare un fel de simulacru de buget. Vă rog, domnul Boghe. Mă pot alătura la cele spuse de dumneavoastră și anume că în ultimii ani Parlamentul a pierdut o parte din drepturile sale bugetare. Și CFM 2013-2014 a avut de suferit. Povestea a început deja în trecut. Îmi aduc aminte foarte clar că Vorbitorul nu vorbește în microfon. cum au încercat atunci o parte din uh, colegii noștri, dincolo de diferențele de grupuri politice, au reușit să obțină tocmai ceea ce se regăsește astăzi în tratatul de la Lisabona. Prin urmare, pretențiile naționale și-au găsit Uh, consecința logică în aceste negocieri pentru noi, negocierile respective au reprezentat o adevărată traumă. Continuăm însă, mergem mai departe, mai ales acum când discutăm despre noile instrumente financiare și despre viitor. Ultimul diapozitiv pe care l-am văzut referitor la EFSM și așa mai departe vorbește de garanții de 60 de miliarde din bugetul european. Cum s-a ajuns în această situație? Cu tăcerea comisiei, într-o noapte lungă, în, cu teama înainte de deschiderea piețelor asiatice, s-a creat ESM, nu se știa ce resurse se iau și s-a constatat că există plafonul pentru resursele proprii, după care există plafonul pentru CFM. Iar între cele două există un mic gol de aer, pentru că există facilitatea de plăți pentru statele care nu sunt în zona euro. Pentru zona euro nu mai există acea facilitate pentru că se considera că nu mai era necesară. După care s-au hotărât, luăm 60 de miliarde drept garanție între plafonul CFM și plafonul pentru resursele proprii. Decizia în de partea Consiliului, fără a ridica măcar receptorul și a contacta Parlamentul pentru a cere părerea acestuia a fost o încălcare a legislației bugetare. Nici mai mult, nici mai puțin. Iar comisia pur și simplu a închis din ochi și a lăsat totul să treacă, iar în cele din urmă Anna Masur, ca președinte al comisiei, uh, s-a confruntat cu nevoia de a repara această încălcare a legislației bugetare. Consiliul decide, într-adevăr, cu unanimitate, anumite lucruri în procedura bugetară, în ceea ce privește resursele proprii. Însă această impunere unilaterală și ce s-a luat din această diferență între cele două plafoane, fără a uh, consulta Parlamentul, a fost o încălcare a drepturilor Parlamentului European. Iată de ce trebuie să fim atenți să nu permitem prelungiri uh, suplimentare dincolo de mm, sentința pronunțată în 1998, poate mă întreb, poate mai e valabilă și pentru astăzi și Ingeborg Gersle va trebui poate să revină asupra acestuia în procedura bugetară pentru ca Parlamentului să nu îi să mai lege mâinile. E problema externalizării acelor proiecte de la buget și externalizarea în același timp a drepturilor de control și de apărare a Parlamentului de către Consiliu și uneori și din perspectiva Comisiei par uh, continuarea firească a evenimentelor la care am asistat deja. Iată de ce cred că trebuie să ne ocupăm uh, intens, uh, plin de energie de acest subiect, pentru că e vorba de viitoarea evoluție a bugetului european și de limitarea acestor uh, oportunități pe care le-am oferit Consiliului, pentru că știm cu toții, în limba germană există un proverb care spune că tocmai ocazia face hoțul. Mulțumesc, doamnă Gresle! Uneori, uh, într-adevăr, putem uh, să avem îndoieli, mai ales când ești de multă vreme te ocupi de multă vreme de acest subiect, nu mă ocup de atât de multă vreme ca și Reimer Berger, dar de destulă vreme și am, știu că am organizat odată la Comisia de Bugete o audiere, se discuta despre tratatul de la Lisabona, dacă vom câștiga drepte bugetare sau nu și mi-aduc aminte, uh, Catherine Ghic a fost coordonatoare de la Socialist, a fost raportoare pentru acea audiere și uh, dorea să ne convingă că vom câștiga cu Lisabona Eh, toți ceilalți au spus nu, pierdem și așa s-a și întâmplat, am pierdut cu tratatul de la Lisabona și mi se pare regretabil că în cazul rezervelor pe care le puteam stabili, asupra cărora puteam noi decide la buget, că am pierdut complet această posibilitate pentru că această rubrică bugetară eh, mai apare practic pe buget o singură rezervă. Cu alte cuvinte, singur am renunțat să eh, îndrumăm bugetul a fost o mare greșeală, iată de ce fac apel la colegi. Dacă nu uh, revenim și folosim toate oportunitățile pe care le avem la buget, nu mă va avea decât de pierdut. Prima observație. Cea de-a doua se referă la um, ESF, um, F? EFSF, când uh, începem să penalizăm comportamentul Consiliului, pur și simplu refuzând să colaborăm, uh, profităm de orice ocazie pentru a nu mai colabora, nu am ajunge niciunde. Trebuie să exercităm tot mai multă presiune și să divizăm Consiliul, pentru că doar așa putem dobândi mai multe drepturi de control democratic trebuie să încetăm să continuăm cu micile programe. Dacă văd, de pildă, cum stau lucrurile cu toată această poveste cu sateliții, mai ales în ceea ce privește asistența externă. Avem de-a face cu puțin bani la asistența externă și avem nenumărate instrumente la buget. Ar trebui să prezentăm toate instituțiile europene. Avem 23 de agenții și avem nenumărate mijloace de asistență, avem uh, centrele comune de inițiativă, parteneriatele public-privat, nimeni nu le mai controlează. Am pierdut complet perspectiva și ne comportăm ca și cum încă am mai ține lucrurile sub control. Trebuie, în sfârșit, să abordăm această întrebare. Cum punem încă o dată toate lucrurile în ordine? E un challenge, E o provocare. nu e așa? Acum uh, are cu doamna Maletici. Mulțumesc, mulțumesc și pentru prezentarea invitatului, mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenție. Ora aș avea o întrebare în legătură cu gestionarea bugetului european, pentru că atunci când ai dificultăți cu factura de plătite în mm, politica de coeziune, întotdeauna mă gândesc la gestionarea una din specificitățile acestei politici. A apărut și în prezentarea noastră, și anume că în primii ani de până în aplicare uh, nu prea se fac plăți, Și e vorba mai degrabă de angajamente. Și apoi, în uh, anii de după implementare vin uh, și plățile. Însă contribuțiile din statele membre sunt legate de plăți. Și în ani în care uh, plățile uh, sunt de nivel redus de la bugetul european, atunci statele membre uh, primesc rambursări dacă plătesc mai mult decât nivelul uh, bugetului european. Și apoi în anii uh, ulteriori, când nivelul uh, plăților e mai mare, nu, nu sunt ușor de convins statele că din cauza acestor niveluri de angajamente și plăți, acum trebuie să plătească mai mult. Și deja am avut aceste probleme cu facturile neplătite, deci uh, cumva mi se pare că ar fi bine să legăm plățile din principalele state membre uh, de angajamente. Și să nu ne mai gândim la angajamente ca bani virtuali, că sunt sume care trebuie plătite până la urmă pe durata acestei perioade, dar câteodată plățile sunt de un nivel mai înalt și alte, alte ori de nivel mai scăzut. Mulțumesc! Merci, madame, je ne vois pas d'autres... Euh. Mulțumesc, doamnă, spune președintele, nu uh, văd să mai fi cerut cineva cuvântul. Așadar, domnule Benedetto, dacă doriți, uh, puteți trage concluzia acestei discuții, dar uh, cât mai sintetic posibil, vă rog. Cred că analiza a fost foarte bine făcută, au rezultat foarte clar care sunt viciile bugetului și, de asemenea, provocările în care ne stau în față înaintea unei noi abordări a cadrului financiar multianual CFM. Vă rog. Intervenție fără microfon. Apologies. Uh, in response to this last... Ah, vă rog să mă scuzați. În legătură cu ultima întrebare, facturile neplătite și plățile pentru coeziune, e o consecință a uh, regulilor uh, bugetizării cu care au fost de acord statele membre. Uh, Sigur, poate, cele, poate statele membre cele mai puțin încrezătoare au dorit această diferență între angajamente și plăți. Eh, au dorit să plătească doar când e sigur că se adoptă un eh, anumit proiect, că există cofinanțare, că există eficiență, că auditarea merge bine eh, și majoritatea sumelor au fost plătite. E vorba de o preocupare de audit din partea membre, care altfel ar fi sceptice în legătură cu bugetul aceleași uh, uh, state uh, se plâng în fiecare an și și din cercetare rezultă același lucru. Mm, s-a spus că reprezentanții guvernelor naționale nu prea au memorie instituțională. S-a spus, soluția ar fi, dacă e posibil, să rezolvăm asta prin regulamentul financiar pe viitor când se va modifica acesta și, mă rog, prin alte uh, legi care vor fi adoptate. În general, accept uh, afirmațiile făcute mm, și voi încerca să conchid înfățișându-vă unul din argumentele cheie din raportul grupului de nivel înalt privitor la propriile resurse, Referitor la natura valorii adăugate europene și aspectele care trebuie subliniate, economii de scară, de exemplu, exemplificate în primul rând de bugetul pentru cercetare și inovare, cum ar fi Orizont 2020, și apoi uh, externalizările transfrontaliere facilitează cooperarea transfrontalieră, și uh, câștigurile economice. Exemple ar fi facilitatea pentru conectarea Europei, de exemplu, într-o anumită măsură Erasmus, care, prin uh, definiție, um, stimulează studiile uh, transfrontaliere de către studenți și chiar profesori, deplasarea profesorilor și apoi efectul de prag, e sigur. Există uh, și ambiții care sunt dificil de satisfăcut la nivel național, pentru că ar fi cheltuieli prea mari la nivel național și atunci toată lumea are de câștigat din adoptarea acestora. Galileo și ITER sunt exemple tipice. Acestea ar fi domeniile unde, ca parte a mesajului său pozitiv, Parlamentul European trebuie să pună accentul pe comunicare, și în ce privește uh, echilibrul net, dacă se fac investiții la ITER, în ITER sau Galileo, atunci uh, e diferit, uh, sau lucrurile diferite în ce privește plățile și uh, plățile directe de la agricultură, de exemplu. Sigur că uh, cineva primește banii, fie că e vorba de sectorul agricol, uh, fie că e vorba de oameni de știință care lucrează la programul Galileo, totuși se, prime, se primesc bani gheață, dar <clears throat> ca să privim aceste lucruri așa cum s-a făcut până acum, că ar fi doar o problemă legată de conturi, fie că primesc acești bani oameni de știință, fie că îi primesc fermieri, ar însemna că nu uh, măsurăm uh, beneficiul nefinanciar, și anume beneficiul pentru cercetare, beneficiul unui program uh, satelitar, beneficiile reprezentate de mâncarea pe care o avem în farfurie. Merci. Sur les paiements, euh, c'est... Da, Mulțumesc. Da, e un șantier permanent asta, acesta cu plățile comisiei noastre și vom reveni asupra acestui subiect chiar în săptămâna următoare. Cu aceasta mulțumim domnului Benedetto pentru această prezentare. Vedem modul în care treptat Parlamentul și-a pierdut din puterile bugetare, mai ales uh, cu ocazia adoptării tratatului la uh, Lisabona. Sigur, uh, lucrurile nu sunt irreversibile, dar depinde de voința politică, a, a, chiar a Parlamentului European față de Consiliu. Consiliu nu e în mâinile ministrilor sau șefilor de stat, ci ale coreperului, adică diplomații care reprezintă statele membre la Bruxelles. Deci va trebui ca la un moment dat să se implice și factorul politic, și de o parte și de alta. Acum ajungem la partea a doua a discuțiilor noastre, pentru nu mai mult de jumătate de oră, dacă e posibil, și anume să știm care sunt primele instrumente care au fost inventate pentru politica externă a Uniunii Europene. Vor interveni domnul Sebastian Paolo și doamna Elza Pero, dacă așa se pronunță, spune președintele. În fine, să vedem cine dorește să deschidă focul, ca să spun așa, domnul Paolo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru invitația acordată. Îmi face o mare plăcere să pot prezenta studiul pe care l-am realizat. Colega mea Elsa Pero și uh, subsemnatul am pregătit un studiu privitor la arhitectura pentru a finanța politicile externe ale Uniunii Europene și această arhitectură a devenit din ce în ce mai complex în uh, ultimii ani uh, pentru că s-au creat uh, noi instrumente și mecanisme, cum ar fi facilitatea de mixare, fondurile fiduciare, facilitatea pentru refugiați în Turcia, sunt și propuneri noi, cum, la ora actuală, cum este Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă, apoi propuneri care privesc directiva bugetară pentru introducerea uh, unui grad sporit de flexibilitate în instrumente pentru politici externe și obiectivul studiului nostru a fost unul dublu. Mai întâi, uh, a, o imagine generală a arhitecturii actuale și apoi uh, schimbările pe care le-am propune și <clears throat> ni s-a cerut să ne concentrăm mai ales asupra Fondului European de Dezvoltare, Fondul uh, Fiduciar, Facilitatea de Mixare, Facilitatea pentru uh, Refugiați, facilitatea, Fondul pentru Dezvoltare Durabilă, apoi Fondul de Garanție pentru Acțiuni Externe. Și, în cealaltă parte a studiului, a fost un fel de evaluare pe baza unor criterii care uh, au fost stabilite uh, și apoi documente strategice, uh, Uh, strategii globale, valoarea adăugată a diferitelor instrumente și apoi uh, echilibrele actuale și criterii cum ar fi coerența, flexibilitatea și controlul democratic și apoi am făcut uh, și recomandări în final. Am utilizat un număr de prezentări grafice în studiul nostru Uh, o prezentare generală, în primul rând, și uh, centrul fiind, uh, sau nucleul fiind bugetul Uniunii Europene și elementele și instrumentele pentru politica externă, mm, dincolo de instrumentele speciale, toate se află la rubrica global Europa din CFM, e vorba de 6,1% aproximativ din întregul buget european, principiul de bază al acestor instrumente, că excludem uh, pentru moment PESC, e că Parlamentul și Consiliul decid în legătură cu temeiul juridic al acestor diferite instrumente și Comisia este responsabilă cu punerea lor în aplicare. Uh, dincolo, uh, în afara bugetului european, mai avem și Fondul European pentru Dezvoltare, cel mai mare instrument pe care îl avem noi pentru cooperare, pentru dezvoltare pe baza unui acord interguvernamental între statele membre, dar și pus în aplicare de Comisia Europeană. Pe scurt, putem vedea că posibilitățile de a pune în aplicare bugetul s-au uh, diversificat din ce în ce mai mult. Sigur, avem uh, Uh, directivă pentru politicile externe. Comisia Europeană poate uh, gestiona direct sau indirect punerea în aplicare a instrumentelor bugetare uh, la fața locului. Apoi vedeți pe dreapta că sunt și alte uh, instrumente și mecanisme unde pot fi aplicate fonduri bugetare în combinație cu alte resurse. Uh, avem aici fondurile fiduciare, actualmente avem patru asemenea fonduri din 2013, UE uh, are posibilitatea de a înființa asemenea fonduri fiduciare, uh, sunt și uh, facilități pentru mixare, blending, voi explica asta cu această acest grafic care reprezintă noul cadru al Uniunii Europene pentru investiții externe în conformitate cu propunerile de la ora actuală, am menționat uh, adineaur facilitatea blending, mă rog, mixare. Uh, Uniunea Europeană a creat în total 8 asemenea facilități regionale și dispune și de alte facilități tematice facilități eh, care combină un grant de la bugetul european eh, cu împrumuturi mare din partea instituțiilor financiare internaționale și băncile de dezvoltare <clears throat> pentru a mobiliza investiții suplimentare pentru, pentru obiective de dezvoltare, deci facilitate de combinare, spune, re, eh, facilități regionale de combinare organizate în patru cadre de combinare în care uh, Uh, sau, sau mixare care acopere instrumentele geografice ale bugetului european, instrumentul pentru preadirare, uh, uh, deci ICD, IEV, IPA și IFG. Asta în afara bugetului. Și mixarea este o, și o parte importantă a noii propuneri privitoare la Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă. FEDD, care se conformează ideii uh, copierii principiului uh, FACE în Europa pentru a promova investițiile externe. Și acest fond pentru dezvoltare durabilă FEDD ar avea ca obiectiv susținerea obiectivelor durabile de dezvoltare ale ONU și aducând astfel o contribuție la mm, atenuarea măcar a crizei imigranților și uh, ajutorul politicii noastre pentru vecinătate. Majoritățile de mixare pentru Africa și vecinătatea noastră ar face parte a EDD ca platforme de mixare și cealaltă componentă ar fi fondul de garanție pentru FEDD care ar fi susținut de fondul de garanție cu resurse eh, bugetare. Și aici avem fondul de garanție pentru acțiuni externe, în imagine puteți vedea, fond care se referă mai ales eh, la mecanismul de eh, creditare externă, facilitățile de finanțare, împrumuturile, și increasingly important in view of the challenges in the EU neighborhood. Acest instrument a devenit din ce ce mai important după tulburările din uh, vecinătatea noastră imediată și Africa, vorbim de vecinătatea uh, sudică, Balcanii de vest, facilitatea de investiții uh, a băncii europene de investiții. Comisia a propus modificări la fondul de garanție pentru acțiuni externe. Uh, voi menționa doar câteva dintre acestea, de exemplu, gestionarea acestui fond mm, va fi preluată de către comisie și nu de către BEI ca până acum, apoi rata de provizionare a fondului de garanție va fi crescută de la 9% la 10% și în ce privește mandatul de creditare externă a BEI eh, se planifică a fi extins pentru a acoperi și riscurile comerciale și nu doar riscurile politice și suverane proposal uh, concerning this overview is also the proposal for a common provisioning fund. Este o propunere importantă, un fond comun de provizionare pentru garanții care s a referi la uh, fondul acesta pentru dezvoltare durabilă și fondul de garanție pentru acțiuni externe, dar și FACE. Thank you. Merci. Um... N'ezite eh, Da, eh, acum voi da cuvântul colegii mele. Președintele intervine. Da, eh, nu ezitați să ne aduceți idei noi. Sigur că mm, și noi avem propria noastră reflexie față de aceste acțiuni și căutăm întotdeauna valoarea adăugată pentru o abordare critică a acestei situații. Ați înțeles că situația actuală nu ne convine, pentru că e o adevărată mizerie. Nu avem suficient bani, oamenii politici nu își asumă responsabilitățile și de aceea trebuie să ne imaginăm tot felul de uh, instrumente periferice care uh, nu sunt sub control parlamentar. Mecanismul European de Stabilitate Financiară nu este controlat nici de Parlamentul European, nici de Parlamentele Naționale. Deci se află într-un unghi mort din acest punct de vedere. Așadar, nu uh, ezitați, doamnă, să faceți și critici, să faceți propuneri, uh, idei uh, noi, uh, poate nu neapărat consensuale. So another uh, mechanism that doesn't... Da, așadar, un alt mecanism care nu apare în aceste grafici, grafice, facilitatea pentru refugiații din Turcia, că nu este uh, o finanțare, este un mecanism de coordonare, colectează fondurile și le realocă. În versiunea tipărită puteți vedea detaliile cu contribuția europeană, contribuția statelor membre, sumele sunt în euro și uh, acești bani sunt alocați uh, uh, instrumentelor de finanțare care apar în dreapta acele grafic. Până acum toate statele membre și-au plătit contribuțiile și acest pachet de 2 milioane de euro va fi completat până luna iunie. Acum, dacă e să ne referim la descrierea arhitecturii uh, finanțării uh, Uniunii Europene pentru acțiuni externe și a evaluării acesteia, um, noi am examinat, uh, după cum spunea colegul meu, diverse aspecte. Unul dintre acestea fi valoarea adăugată. Asta înseamnă să vedem și ce se întâmplă în dezbaterea privitoare la bugetizare. Um, aici nu mă voi lungi. Uh, alinierea cu regulile europene, la regulile europene au făcut ca această valoare adăugată uh, pentru uh, uh, aceasta să fie destul de limitată. Apoi am identificat trei uh, valori adăugate pentru diversele elemente. Prima ar fi mai multă flexibilitate și deblocarea rapidă a sumelor. E vorba și de uh, Uh, fondul fiduciar, facilitatea pentru refugiați, apoi ar fi coordonarea, e la fel și pentru fondul fiduciar și facilitatea, deși e cam nevreme să <clears throat> evaluăm acest aspect și anume eficiența acestor instrumente cu privire la coordonarea acestora și apoi resurse suplimentare, mobilizarea de supurse, su, resurse uh, suplimentare, asta e valabil și pentru uh, fondul pentru uh, mixare, apoi uh, pentru uh, FEDD, principala oră adăugată acolo ar fi coordonarea. Un alt aspect pe care l-am examinat e coerența și coordonarea și am notat că acum ne spunem de un set de instrumente destul de diversificat, minusul fiind că Uh, sporit complexitatea și riscul fragmentării finanțării. Deci nu am găsit nicio uh, evidență, că, nicio probă că ar exista o sub, suprapunere totală, însă sigur că e foarte posibilă suprapunerea parțială. Coerența nu este foarte vizibilă câteodată și vedem că revizuirea la jumătatea perioadei a CFM-ului și pregătirea următorului CFM și revizuirea regulamentului financiar reprezintă o oportunitate pentru orientări strategice mai uh, hotărâte și să vedem uh, cum anume putem uh, avea o arhitectură mai coerentă și mai coordonată cu alte politici. Again, if we look at the uh, EFST, the proposed EFST, there... Cum dacă e să uh, o examinăm fondul propus pentru dezvoltare durabilă, acolo din nou am putea vorbi de coerență, pentru că uh, ar fi un, un fel de punct unic de intrare a investițiilor. Uh, uh, Există într-adevăr o serie de observații critice de făcut. Uh, propunerile actuale abordează nevoia de a spori flexibilitatea, lucru despre care s-a discutat în noua strategie UE însă e un act ciudat de echilibristică între a introduce inovare și de a naviga anumite constrângeri uh, în reformarea pe termen mediu a bugetului. Există câteva propuneri interesante în ceea ce privește flexibilitatea în cadrul bugetului de pildă, această marjă de 10% de flexibilitate pentru instrumentele geografice, dar și pentru instrumentele specifice, introducerea unor noi rezerve de prețuri. Am să revin uh, în curând asupra acestui element când vine vorba de supravegherea democratică, Fondul European pentru Dezvoltarea Durabilă, are poate posibilitatea de a simplifica combinarea potențială a unor diferite tipuri de investiție. Rapiditatea și flexibilitatea reprezintă, bineînțeles, trăsături cheie ale acestor noi mecanisme, precum um, fondul pentru Turcia sau fondurile fiduciare. Trebuie însă să scoatem în evidență faptul că această flexibilitate ar putea să fie însoțită de riscuri. De pildă, când e vorba de eficacitate, consultarea actorilor implicați ar putea să fie restricționată în cadrul acestui proces, ar putea să există riscul ca finanțarea unor obiective inițiale pentru anumite instrumente bugetare să fie denaturată sau uh, reorientată pe termen scurt față de obiectivele pe termen lung. Și în cele din urmă, în ceea ce privește supravegherea democratică, această nouă arhitectură reprezintă un uh, peisaj de nisipuri mișcătoare, lucru care îngreunează, bineînțeles, uh, supravegherea democratică și supravegherea bugetară. Peisajul este mult mai fragmentat, mult mai greu de supravegheat, iar în ceea ce privește flexibilitatea în interiorul bugetului, am putea spune că majorarea flexibilității intrabugetare, mai ales în ceea ce privește instrumentele geografice, ar putea duce la limitarea unor, unora din posibilitățile informale ale Parlamentului de a se implica, de pildă, în procesele de programare. Bugetarea Fondului European de Dezvoltare ar putea să îmbunătățească supravegherea democratică, mai ales folosind o parte din fondurile de dezvoltare. În cele din urmă, în ceea ce privește fondurile fiduciare, rolul Parlamentului ar fi în linii mari limitat vis-a-vis -vis de aceste instrumente și mecanisme. Și în cele din urmă am să închei făcând câteva recomandări pe care le-am prezentat în studiul nostru. În primul rând, să consolidăm capacitatea Uniunii uh, și flexibilitatea acestea de a răspunde la provocările pe termen lung. La ora actuală, reacția, de altfel, instinctul de a reacționa pe termen scurt la criză, însă ideea de a preveni apariția crizelor pe termen lung, mai ales în vecinătatea Uniunii și în Africa, iar în al doilea rând, să se folosească următorul CFM ca o ocazie de a revizui instrumentele, de financiar, instrumentele Uh, de finanțare ale bugetului. Vorbim despre uh, instrumente foarte strălucitoare care ne iau ochii, însă nucleul reprezintă în continuare bugetul Uniunii Europene și există numeroase posibilități, de pildă, finalizând dezbaterea privind uh, bugetarea Fondului European de Dezvoltare. Ar putea să fie interesant în acest fel uh, s-ar putea hotărâ în sfârșit ce instrumente ar fi incluse în buget pentru fondul de dezvoltare. Trebuie să se ajungă la un echilibru între flexibilitatea și um, caracterul previzibil pe termen lung. Se propune flexibilitate de-a lungul unei panoplii ample de instrumente și nu întotdeauna e foarte clar dacă această flexibilitate merge în paralel cu funcționarea instrumentelor, de pildă obiectivul pe termen lung ale, al instrumentelor geografice. Și, pe term- și în cele din urmă, alte recomandări, evaluarea unor noi instrumente și a unor mecanisme, bazându-ne pe uh, tot mai mult pe dovezi clare, lucru valabil pentru fondurile fiduciare. Deocamdată aceste instrumente și mecanisme nu au fost suficient evaluate. În continuare, consolidarea capacității Parlamentului de a supraveghea activitățile de uh, combinare. S-a solicitat uh, o guvernanță mai democratică a acestor instrumente. De pildă, Parlamentul uh, dorește să devină să aibă un rol de observator, având un, un raportor permanent asupra combinării instrumentelor, în al doilea rând revizuirea domeniului de aplicare pentru uh, reorganizarea facilităților de combinare Vorbim de toate mecanismele de investiție care folosesc combinarea instrumentelor. Peisajul e unul foarte amplu, ar putea să fie armonizat pentru a putea fi supravegheat mult mai ușor. Iar în cele din urmă, furnizarea unei viziuni pe termen lung pentru Fondul European de Dezvoltare Durabilă, deocamdată acesta ar avea un domeniu de aplicare destul de redus în ceea ce privește mecanismele de investiție, dar și în ceea ce privește numărul regiunilor care s-ar încadra aici. O viziune pe termen lung pentru EFSD ar putea să fie, să funcționeze ca instrument de investiție pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, pentru această analiză și pentru propuneri. Cred că uneori ar trebui să se vină cu propuneri referitor la buget. Comisia trebuie să facă propuneri pentru bugetul european să integreze fondul de dezvoltare. Mă întreb însă dacă mai are sens să creăm uh, un cadru financiar multianual de 5 ani sau 7 ani, depășit inevitabil. Știți că în cadrul 2013-2014 am redus creditele privind uh, imigrația față de cadrul anterior, lucru care a dovedit foarte clar incapacitatea noastră de a anticipa evoluția evenimentelor. Mai are, prin urmare, sens să adoptăm un cadru financiar multianual și cel din urmă ce vrem să facem cu Europa. Dacă politicienii, dacă statele membre, dacă Parlamentul, dacă cetățenii uh, s-ar pune de acord referitor la ce anume să facă cu Europa, am putea să uh, stabilim o misiune clară. Alana Masur spune acest lucru. De pildă, în multe capitale din afara Uniunii Europene există în continuare 29 de ambasade, deci 29 de ambasade pentru fiecare stat membru, câte o ambasadă pentru fiecare stat membru, plus serviciul de acțiune externă. Doamna Gresle, pot să continui foarte solcind, doream doar să scot în evidență faptul că Parlamentul a renunțat acum să uh, lupte pentru bugetarea fondului uh, de dezvoltare durabilă și mi se pare greșit pentru că e vorba de uh, crearea unei noi rubrici fără fonduri suplimentare. Dacă ratăm această șansă istorică, uh, vom regreta cu toții pentru că avem prea puțin uh, influență asupra acestui fond. Cred că a fost uh, un eșec, un eșec intelectual să vedem uh, cine, de fapt, uh, furnizează acei bani care sunt preluați de fonduri. Avem diferite programe, ECO, GNE, acesta nici măcar nu apare. După care EDF, după care EAD, reprezentantul special și aceștia Uh, presupun cheltuieli administrative de 20 de milioane de euro. Sunt uh, banii noștri și noi nu facem nimic. Lăsăm pur și simplu ca în fiecare an 20 de milioane de euro să fie cheltuiți pentru nimic. Pentru ce? Doar pentru cheltuieli uh, nejustificate. În ultimul an s-au înaintat amendamente iar Comisia AFET, surprinzător, a uitat să înainteze amendamente, a fost însă responsabilă, a fost uh, inițial pentru, după care s-a opus, pentru că AFET nici măcar nu înaintase amendamente, votase împotriva amendamentelor noastre, am pierdut un an. Doream să vă sfătuiesc urgent să ne gândim ce Uh, poziția administrativă folosesc acești bani, pentru că în caz contrar nu mai avem nicio perspectivă de ansamblu. Mulțumesc. Merci, Madame Grasle. Qui d'autre Mulțumesc, doamnă Grasle. Cine mai dorește să intervină? Referitor la prezentarea făcută, uh, domnule Prisa, doresc să vă felicit pentru promovarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Doream pur și simplu să intervin pentru a încerca să clarific o serie din observațiile făcute și pentru a plasa în context situația existentă. Prin urmare, vă reamintesc că folosirea acestor instrumente, fie că sunt fondurile fiduciare, facilitatea sau fondul pentru dezvoltarea durabilă, obiectivul e acela de a exercita funcția de levier cea mai mare asupra resurselor bugetare pentru a spori în acest fel impactul asupra beneficiarilor, asupra zonelor geografice. Da, în termină, domnul președinte, cum să facem mai multe cu mai puțin bani, practic? Cred că nu ar trebui să fie un lucru interzis. domnule președinte, există totuși un moment în care dumneavoastră, comisia, spuneți basta, nu mai facem uh, magie, e suficient ca, e momentul ca Parlamentul să-și asume răspunderea, guvernele să-și asume răspunderea, uh, nu mai meșterim instrumente care ne permit să câștigăm uh, un an, poate doi ani, dar care ne ascund complet. Nu aș spune că plafanele din cadrul financiar multianual actual uh, sunt foarte generoase și ne permit să facem acest lucru. Există o anumită tensiune în această privință, însă acest lucru ne face să încercăm să folosim mai bine resursele disponibile. Iar în ceea ce privește controlul democratic, așa cum a fost el prezentat aici, doream să vă spun că în ceea ce privește fondurile fiduciare, de unde se găsește finanțarea în cazul crizelor, putem să găsim aici flexibilitatea care ne permite să înfruntăm situațiile de urgență, fie că e vorba de instrumente geografice sau instrumente tematice, acestea nu întotdeauna sunt uh, cele mai adecvate. Avem uh, așadar un element de flexibilitate. Iar în ceea ce privește controlul Parlamentului, Aș dori să insist totuși asupra faptului că toate instrumentele, fie că e vorba um, de fondul fiduciar sau uh, fondul pentru refugiații din Turcia, aș dori să vă spun că cele 2 miliarde care vin din statele membre trec prin bugetul comunitar ca resursă alocată. Prin urmare, Comisia poate fi trasă la răspundere asupra acestor resurse, asupra cărora se face ulterior descărcarea de gestiune de către autoritatea responsabilă. Prin urmare, în ceea ce privește mecanismul acesta de răspundere, și de descărcare de gestiune, toate acestea sunt instrumente incluse. În ceea ce privește implicarea Parlamentului și activitățile finanțate din fondurile fiduciare și din instrumentul pentru refugiații din Turcia, e adevărat că reprezintă o provocare internă în ceea ce privește definirea unei utilizări care să se adapteze acestor instrumente mai complexe. Prin urmare, declarația comună care a fost stabilită în cadrul conciliere bugetare pentru 2017, Comisia și-a luat angajamentul de a prezenta rapoarte uh, frecvente prezentate deja o parte din ele pentru a asigura în acest fel maxima transparență posibilă privind folosirea acestor fonduri. De asemenea, Comisia analizează la ora actuală formele în care pot fi folosite aceste instrumente pentru a asigura participarea Parlamentului pentru a conclu- a concluziona, aș spune că nu trebuie să aruncăm copilul cu apa de baie, pentru că aceste instrumente ne permit să răspunem unor uh, situații de criză și să înfruntăm nevoile care apar în urma migrației și să facem acest lucru într-un mod mult mai eficace. Credem că nu ar trebui să ne privăm de această posibilitate. Abordarea dumneavoastră cred că este utilă pentru a îmbunătăți instrumentele și pentru a dispune de resursele suplimentare. Acestea nu ar trebui așadar să ascundă complet avantajele pe care le prezintă aceste instrumente, inclusiv uh, instrumentul pentru refugiații din Turcia. Mulțumesc! Uh, da, <clears throat> aș fi primul care să vă mulțumesc pentru ceea ce ar face Comisia într-o situație imposibilă. Noi suntem aleși cetățenilor europeni și am dorit să le putem spune ce înseamnă bugetul și execuția bugetară în mod cât mai vizibil și simplu cu putință. De aceea ar fi bine ca dumneavoastră să ne facilitați sarcina. Domnul Böge. Mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că nu e suficient. Vorbitorul vorbește departe de microfon. E adevărat, în politica bugetară există noi instrumente, suntem în curs de a le verifica, de a le testa dacă ar trebui să existe um, majorări sau credite până la noi instrumente financiare poate care ar putea genera anumite efecte de pârghie. Până acum toate bune. O parte însă adevărului o reprezintă și faptul că o parte din aceste instrumente au fost concepute ca în acest fel să se evite uh, revizuirea planificării financiare care ar fi urmat pentru că această tergiversare și răspunderea multor state membre se pare că atunci când e nevoie, uh, nu există. am doar să vă reamintesc ce s-a întâmplat în 2015 la, consil, la Consiliu, atunci când birocrații naționali din statele membre nu au înțeles uh, ce era în joc uh, în ceea ce privește criza refugiaților și așa s-au comportat ca și cum ar mai fi trăit în anul 2014, iar în ceea ce de la finanțarea tabelor de refugiați până la uh, dotarea financiară a instituțiilor precum Europol sau altele asemănătoare. Bineînțeles, putem discuta despre toate acestea, începând de la activitățile de investiție precum EFSI până la BEI sau tot testat și încercat noi instrumente fără a dubla însă instrumente existente. Iar dacă ideea e să fim activi mai repede și să reacționăm corespunzător la adresa crizelor, există propuneri foarte interesante despre cum putem face acest lucru în interiorul, din interiorul bugetului. Iar când e vorba de reguli, care trebuie regândite pentru ca totul să se activeze mult mai repede, fără a discuta, fără de fapt a ignora răspunderea și alte elemente importante, atunci vă suntem aliați. Dar spuneți-mi, vă rog, dați-mi un exemplu din trecut unde, de pildă, la conferința donatorilor, o decizie de ultim moment sau la chestiunile urgente, Parlamentul s-a opus sau în situații de urgență um, și nu a fost de acord cu o reacție adecvată. Iar din această perspectivă, când vorbim de uh, participarea statelor membre, e ca și cum am asistat la o conferință internațională a donatorilor. Apare o idee, se încearcă să se strângă niște fonduri, am putea să spune ce au Um, cum au alimentat până acum statele membre aceste două fonduri? Vă spun, um, există state membre care au spus, da, punem 3 milioane la bătaie sau poate mai mult, și se află în uh, comitetul director, controlează totul, iar Parlamentul, în cele din urmă, poate să mai spună cât un cuvânt când e vorba de descărcarea de gestiune. Vă spun însă că, în ceea ce privește orice activitate ulterioară și dacă se va revizui bugetul, dacă va exista un nou cadru financiar multianual. Atunci sper sincer că afirmația noului comisar Oettinger, care a venit aici la audiere, și anume că cum ajungem la un echilibru rezonabil discutând înainte de toate cu Parlamentul după care se va ajunge la o soluție care, într-adevăr, să fie una eficace, dar care, în același timp, nu va face ca, pe lângă noile instrumente și externalizarea uh, resurselor, competențele de descărcare de gestiune ale parametrului vor fi și mai mult limitate. Vă avertizez, uh, nu parcurgeți această cale și uh, raportați-vă la afirmația noului comisar. Mulțumesc! Mulțumesc. Cred că putem rămâne aici. În ceea ce privește instrumentele necesare pentru o politică externă și acum trecem la prototipul instrumentului financiar, uh, tipic pentru inginerie financiară, pentru a face, pentru a juca rolul de pârghie și ceea ce s-a făcut pentru Fondul European de Dezvoltare Durabilă pentru Africa și țările francofone și, de asemenea, pentru a face uh, față surselor de migrație economică către Uniunea Europeană. De data aceasta, domnul uh, Nugas Ferrer uh, va face introducerea la acest raport. De asemenea, raportorul pentru EFSI este prezent și va interveni după aceea. Mulțumesc, este o adevărată onoare pentru mine să fiu aici. Vă mulțumesc pentru invitație și am să vă prezint um, uh, studiile pe care le-am făcut. De asemenea, mă bucur că nu trebuie să le prezint singur, ci alături de colegii care se află aici de mine, uh, David Rinaldi și uh, Cinția Alcidi, care este specialist în macroeconomie și va vorbi despre finanțare, uh, susținere macrofinanciară. Aș vrea să vă prezint cele două uh, prezentări referitoare la această galaxie financiară dar este o situație dificilă cu care ne confruntăm pentru că există o multiplicare a fondurilor la nivelul UE și aceasta într-un ritm foarte accelerat. Mi s-a părut foarte interesantă cererea pentru că aceasta ne aduce la un nivel superior. Ne arată că trebuie să schimbăm acazul pentru că de 20 de ani Uniunea Europeană a fost în urmă de fiecare dată Uh, încercând să facă față unor cereri din ce în ce mai mari cu un buget foarte strâns cu ușa și rigid, cu plafoane impuse din punct de vedere politic, ceea ce este nerealist în fața schimbărilor care au loc, inevitabil. Sunt de acord că în cadrul negocierilor pentru CFM e surprinzător cât de uh, puțin interesate sunt statele membre să dezbată și problema esențială și anume cum se construiește acest sistem. Iată de ce s-au construit foarte mulți sateliți bugetare, o adevărată galaxie sau constelații, cum ați dori să le numiți. Și cred că aceste prezentări sunt, într-adevăr, un punct de plecare foarte bun, care răspunde unei nevoi urgente, și anume nevoia de coerență în cadrul bugetar. Coerența este esențială, transparența de asemenea este un alt principiu important în domeniul bugetului pentru cofinanțare și de asemenea pentru a căpăta mai mare relevanță. Și înainte de a-i da cuvântul lui David, Tocmai am vorbit despre Brexit și buget în Camera Lorzilor și cred că mai avem multe de făcut pentru a avea rezultate mai bune în ciuda tuturor celor ce se întâmplă. Dar să începem cu prezentarea despre EFSI și am să dau cuvântul lui David, colegul meu, care ne va spune despre ce e vorba, punctele mai bune și mai puțin bune ale acestuia. Da, mulțumesc, Jorge. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație și pentru posibilitatea pe care ne-o dați uh, de a prezenta acest studiu, acest briefing uh, pentru a ajunge la o prezentare mai globală. Din păcate, ecranele sunt mai mici decât ne așteptam, așa că v-aș ruga să urmați uh, prezentarea, uh, textul pe care l-ați primit, pentru că prezentarea oricum urmează cât de cât structura acestuia. Deci n-am să pierd mult timp. N-am să vă prezint prea pe larg uh, care sunt instrumentele financiare și cum uh, au uh, afectat acestea instrumentul financiar așa cum este folosit. De asemenea, o scurtă descriere a ceea ce a făcut EFSI până acum, o descriere a activităților, mărimea operațiunilor, investiții mobilizate și distribuție și acoperire geografică. În al doilea rând, Prezentarea va urma aceeași structură ca și documentul pe care îl aveți în față. Vom analiza întâi chestiunile esențiale care uh, au nevoie de răspuns, implementarea, regulamentul, operaționalitățile, EFSI. În al treilea rând, vom încerca, pe de o parte, să analizăm eficiența generală a acestuia și Uh, în paralel vom încerca să vedem care sunt uh, politicile corolar ale EFSI pentru a vedea ce se poate face dincolo de EFSI pentru a avea o relansare a investițiilor la nivel european. Documentul în sine nu a fost conceput pentru a avea o analiză critică sau contabilă asupra propunerii făcute de comisie de a extinde EFSI până în 2020. Uh, de altfel, uh, centrele de cercetare ale Parlamentului au prezentat deja două studii uh, pe care v-aș recomanda să le citiți dacă vă interesează aspectele juridice ale propunerii comisiei. Obiectivul nostru era altul, era acela de a avea o privire de ansamblu asupra ce a făcut EFSI până acum, care sunt chestiunile în suspans și aceasta pentru a vă ajuta să luați decizii la următoarele negocieri. Așa cum ați văzut și s-a dezbătut astăzi, bugetul UE este într-o continuă și rapidă schimbare. Raportul Monti asupra propriilor resurse și Uh, studiul, studiul uh, de context care a fost condus de domnul profesor Benedetto și de domnul uh, Nunez. EFSI este practic un instrument rival aproape al bugetului pentru coeziune, care este de 350 de miliarde de euro, în timp ce EFSI a ajuns la 315 miliarde, deci suntem foarte aproape. Până în 2020, suma tuturor uh, instrumentelor financiare de la BEI, uh, de la uh, Comisia Europeană, practic uh, se vor uh, baza pe acest buget. Deci, iată, această imagine vă arată ce se întâmplă cu investițiile mobilizate combinate între nivelul UE și investiții private și publice. Dacă EFSI 2.0 este implementat așa cum își dorește Comisia, așa cum a propus Comisia și ajungem la 500 de miliarde de euro mobilizați, atunci vom fi peste fondurile structurale și de investiții. o întrebare esențială la care ar trebui să răspundem. După ce am analizat uh, FC, se referă la felul în care se face repartiția pe sectoare. Datele acestea sunt un pic diferite de cele care ne-au provenit de la BEI, pentru că am încercat să analizăm date la, nu la nivelul agregat, ci la nivelul proiectelor și am analizat uh, și acele proiecte multinaționale deci am fost uh, confruntați cu niște limite și, practic, datele pe care le utilizăm noi sunt mai reduse decât cele care sunt la dispoziția BEI. Dar din acestea se vede că IMM-urile, uh, cercetare și dezvoltare și inovație și energia, între cele trei, se acoperă aproape uh, trei pătrimi, deci aproape 70% din uh, total și două sectoare uh, infrastructuri sociale și mediul primesc foarte puțin, abia în jur de 5%. Deci o mobilizare redusă a resurselor. Există date pe care nu le am aici, dar pe care le cunoașteți probabil. Este că până acum EFSI a mobilizat 164 uh, de miliarde de euro, și ne aflăm la aproximativ 52% uh, din obiectivul uh, dorit. O altă întrebare care se pune în mod normal este dacă EFC va fi în stare să financeze și proiecte mici pe care BEI în general nu prea este dornică să le financeze și dacă va putea oferi susținere pentru mari proiecte de infrastructură transfrontaliere. Așa că am făcut o verificare pentru a vedea dacă mărimea operațiunilor FC și în special în acest caz e vorba de uh, inovații și infrastructură, e bine, în acest caz, FC a reușit să financeze proiecte mai mici, în jur de 110 din 152 de proiecte erau sub 150 uh, de milioane. Însă nu avem dovezi prea clare în ceea ce privește susținerea de către EFSI a unor mari proiecte transfrontaliere această susținere oricum a crescut de-a lungul timpului, dar instrumentul acesta nu este adecvat pe deplin pentru a susține astfel de mari proiecte, deci ceea ce a luat din buget de la Facilitatea de Conectare Europei. Trecem acum imediat la partea probabil cea mai uh, critică legată de EFSI. O cunoașteți foarte bine știți care sunt criticile adresate FC și anume la o acoperire geografică nu prea extinsă din partea FC. Aș spune că această acoperire geografică nu înseamnă să fii echitabil între statele membre, ci este o chestiune importantă pentru că obiectivul este acela de a promova uh, locurile de muncă și competitivitatea în întreaga Europa. Deci programul trebuie să atingă acest obiectiv peste tot în Europa. Un alt motiv este cel de natură financiar, pentru că dacă ai un portofoliu de uh, proiecte, trebuie să fie unul echilibrat, ai nevoie de proiecte în diverse domenii de activitate care au riscuri diferite și pot uh, activa cicluri economice diferite. Deci există aici un mandat foarte clar pentru a avea o acoperire geografică extinsă. Este o poveste care se reflectă în acest grafic și pe care o știți foarte bine. Vedeți aici uh, care sunt uh, țările ordonate aici uh, în funcție de PIB-ul per capita. Deci Vedeți uh, țările distribuite de la cele mai bogate la cele mai sărace, să zic așa, și vedeți că acolo unde este cercul nu se primesc prea multe fonduri. Uh, evaluarea făcută de Ernst Young în urmă cu câteva luni arată că în jur de 90% din investițiile mobilizate au fost în UE 15 iar noile state membre, 13 la număr, au primit doar în jur de 10%. Există și motive pentru aceasta, motive pentru care acoperirea geografică este limitată, restrânsă. Un motiv identificat a fost uh, uh concurența existentă între fondurile structurale și de investiții și EFSI. Pentru țările în coeziune, pentru că principalul obiectiv este acela de a promova accesul la fondurile de investiții și structurale. În al doilea rând, anumite țări au o capacitate redusă de a da rezultate pentru aceste proiecte, există lipsă de expertiză în ceea ce privește parteneriatele public-privat și de multe ori proiectele prezentate sunt prea mici. Însă rămâne în picioare îngrijorarea noastră și trebuie să fim echitabili și să vedem care sunt uh, investițiile mobilizate în funcție de mărimea economiei și mărimea populației acelei țări. Am sărit, se pare, peste un slide. Da, asta pentru că nu, nu funcționează bine telecomanda. Aveți uh, graficul acesta în uh, versiunea pe hârtie pe care ați primit-o. Eu nu reușesc aici. Practic, dacă ne gândim, dacă analizăm situația EFSI în funcție de PIB și per capita, și atunci imaginea este un pic diferită. Mai ales din punctul de vedere al PIB-ului. În acest caz, nu mai sunt uh, aceiași uh, Uh, participanți la top, și anume Regatul Unit, Spania, Franța, Germania și Italia, ci avem alți cinci principali beneficiari, Estonia, Bulgaria, Spania, Portugalia și Italia-Grecia, în ceea ce privește investiții mobilizate în funcție de PIB-ul pe economie. Și cred că este corect să ținem cont de mărimea țării, așa cum facem și la politicile de coeziune și la alte fonduri europene. Deci, pe scurt, am putea spune că aceste îngrijorări legate de acoperirea geografică sunt poate un pic exagerate, după un an și jumătate am ajuns la 52% din obiectivul de investiții mobilizate. Deci, EFSI uh, este pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivele. Există de asemenea date preliminare care confirmă că factorul multiplicator este și el pe drumul cel bun. Am făcut niște calcule care arată că acest factor de multiplicare ar fi la nivelul de 15, iar nivelul preconizat de Ernst Young și de comisie era de 14,5, deci suntem la un nivel bun. În documentele dumneavoastră veți regăsi de asemenea uh, o imagine foarte interesantă legată de adiționalitate. Cel puțin mie mi se pare interesantă, pentru că adiționalitatea este de-a dreptul crucială. În dreapta jos, în culoarea gri, aveți cele trei concepte propuse de comisie pentru adiționalitate, pentru FC 2.0, pentru a clarifica și mai bine această definiție a adiționalitate. Deci este practic o modificare a actualului regulament. Este considerat adițional tot ce se referă la infrastructură transfrontalieră, subordonare și instrumente de partajare a riscului. Care este problema cu această adiționalitate? Problema, din punctul nostru de vedere, este că definiția este prea largă, adiționalitatea apare atunci când proiectele EFSI pot fi realizate sau nu s-ar fi putut realiza fără EFSI sau, așa cum spune regulamentul, nu s-ar fi putut realiza în aceeași măsură nu în aceeași măsură, asta oferă multă marjă de interpretare și după câteva interviuri cu funcționari de la Comisie și de la BEI și după o analiză a proiectelor implementate, am ajuns la o listă non-exhaustivă, o listă preliminară, a ceea ce înseamnă adiționalitate din punct de vedere practic. Deci cum s-a materializat această adiționalitate. Într-o anumită măsură, Bay a încercat să aducă această adiționalitate și prin viteza cu care proiectele s-au implementat. Au reușit să accelereze calendarul de implementare al proiectelor, au reușit să uh, implementeze aceste proiecte prin intervenția BEI și a EFSI, care au adus uh, încredere pe piață și au, ajut, au ajutat investitorii privați uh, să se lanseze. În unele cazuri, uh, standardele de calitate ale UE s-au implementat doar pentru că BEI-ul era alături. De asemenea, pentru tranziția economică și digitală aceasta s-a accelerat și răspunsurile ne arată că pentru uh, inovație și infrastructură s-a ajuns la uh, 60% de clienți noi cu ajutorul EFSI. Deci, pentru um, inovație în infrastructură, 60% din uh, uh proiectele EFSI sunt uh, clienți noi. Astăzi încercăm să vorbim despre galaxia instrumentelor europene. Iată o mică constelație într-o galaxie mai mare. E vorba de instrumente financiare care sunt apropiate EFSI. Și să nu uităm nici uh, fondurile structurale care dispun de propriile lor instrumente și activitățile BEI care sunt și ele destul de extinse, pentru că există activități standard, activități speciale, în conformitate cu uh, regulile de adiționalitate. Cele două vor fi foarte greu de diferențiat, cele speciale și cele standarde, standard. Și mai există și alte fonduri și nu e foarte clară uh, dublarea eforturilor între toate acestea și EFSI. Încercăm să analizăm îndeaproape care sunt sinergiile și coerența în cadrul bugetului european. Noi ne dorim un buget centrat pe rezultate și performanță până la urmă. Instituțiile europene și Parlamentul sunt foarte conștiente de faptul că sinergiile și coerența sunt absolut esențiale. Iar ghidul de implementare a EFSI și a ESIF a fost uh, primul lucru pe care l-a prezentat Comisia și BEI. Însă, după aceasta, există o altă parte a galaxiei, pentru că nu doar uh, fondurile structurale sunt cele care trebuie să intre în coerență cu EFSI. Deci există deocamdată o parte care a fost analizată și există un angajament clar din partea BEI pentru a lucra și a face pași mari înainte. S-a făcut asta în ultimele luni uh, pentru a integra și uh, alte două elemente facilitatea de conectare a Europei și EFSI. De asemenea, există o coordonare între fondurile structurale și EFSI. Uh, există aici câteva probleme uh, de reglementare, criterii de eligibilitate, termene care le fac incompatibile uneori. În unele domenii, în special cercetare, dezvoltare, inovare și IMM-uri, această constelație este foarte extinsă. Sunt prea multe stele acolo, deci există un risc de fragmentare, clar. Există uh, dovezi care ne arată că ne îndreptăm către o mai mare sinergie, pentru că există mai multe proiecte cu surse bugetare diferite, uh, Comisia DigiConnect uh, au lansat uh, o platformă de inovare care uh, conectează practic EFSI cu aceasta. Deci există dovezi că proiectele mici, într-adevăr, pot aduce mai multă sinergie. Principala complementaritate pe care am subliniat-o aici este comisia care, prin Orizont 2020 și mecanismul de uh, conectare a Europei, a finanțat o parte mai mare a riscurilor și există de asemenea o finanțare pentru cea de-a doua parte. Acum câteva cuvinte despre unitatea și universalitatea bugetului. Bineînțeles că EFSI aruncă câteva semne de întrebare asupra unității bugetare, mai ales pentru că nu știm prea bine care este mărimea reală a riscurilor și mărimea reală a fondului de garanții. De asemenea, există o lipsă de claritate în ceea ce privește contribuțiile statelor membre la EFSI. E ciudat, pentru că dacă ne gândim la universalitatea bugetului, FC, prin uh, evaluările sale și prin faptul că se centrează pe piață, uh, este mult mai structurat decât fondurile structurale, unde am aflat că interferența politică uh, practic a adus multe consecințe negative. De asemenea, Dorim ca, pe măsură ce ne apropiem de negocierile pentru FC 2.0, Parlamentul trebuie să țină cont că e nevoie de mai mare transparență și responsabilitate democratică. Curtea de Conturi și Transparency International au atras atenția asupra acestui punct și, practic, există o lipsă de control parlamentar, pentru că practic totul depinde de piață, cu niciun fel de control din afară. Ideal ar fi să se implice Parlamentul la procesul de numire a, a Comitetului Permanent și a Comitetului de Investiții. S-a recomandat ca un membru al Parlamentului European să se afle chiar în alcătuirea acestei comite de investiții și în felul acesta să se asigure independența sa. E greu de evaluat dacă un membru din șapte ar putea pune în pericol sau nu independența acestui comitet. Un alt pas pozitiv care trebuie salutat, dar este poate prea puțin deocamdată. În propunerea pentru FC 2.0, Comisia a cerut de la BEI mai multă transparență din punctul de vedere al evaluărilor pe care le fac. Deci indicatorii de tip uh, scoreboard și evaluările făcute pentru proiectele unice. Cred însă că toți trebuie să vedem cum funcționează adiționalitatea din punct de vedere practic. Uh, probabil că evaluarea pentru proiectele unice va fi revizuită și atunci vom înțelege de ce fiecare proiect uh, este considerat a fi adițional sau nu. O altă problemă din punctul de vedere al responsabilității este acea discrepanță ciudată între reguli din ce în ce mai stricte care se aplică autorităților de gestiune pentru utilizarea instrumentelor financiare în cadrul fondurilor structurale, în timp ce aceleași instrumente financiare, chiar dacă din punct de vedere tehnic nu sunt instrumente financiare, până la urmă vorbim de același tip de uh, instrumente, Deci, pe de o parte, regulamentul financiar și regulamentul comun ne cer o evaluare exante foarte puternică cu cerințe stricte, în timp ce pentru FC IMM nu sunt prea multe cerințe, deci toate aceste activități sunt considerate din start ca fiind adiționale. Deci ar fi nevoie probabil de o poziție mai coerentă în acest sens. Evaluare generală. Cred că trebuie să fim să dăm o vadă de obiectivitate aici, pentru că dacă evaluăm FC, trebuie să evaluăm eficiența sa raportând-o la obiectivele stabilite, și anume promovarea investițiilor în Europa. Pentru că misiunea EFSI nu a fost aceea de a promova coeziunea sau uh, Uh, stabilizarea economiilor europene, nu a fost aceea de promovare a dezvoltării regiunilor europene. Totuși, trebuie să ne punem întrebări și cu ajutorul dumneavoastră trebuie să ne asigurăm că EFSI 2.0 nu va dăuna tuturor acestor obiective. Trebuie deci să se lucreze împreună, chiar dacă acesta nu este un obiectiv bine definit. Printre obiectivele de investiții, și anume IMM-uri, cercetare, dezvoltare, inovare, infrastructură, toate acestea se pare că au avut rezultate bune. Există însă un domeniu eligibil unde nu s-au primit destule fonduri, și anume domeniul social, investiții în capital uman și așa mai departe. În acest caz, noi recomandăm Parlamentului să vadă dacă ar putea exista legături, de exemplu, cu raportul interesant al doamnei Maria Joao, Joao Rodriguez, unde există un capitol interesant legat de pilonul social, sau pachetul uh, social pe care Comisia l-a stabilit în 2013 și care încă nu a dat uh, roade, pentru că nu era nimic obligatoriu și nu exista finanțare suficientă. Totuși, din punctul de vedere al investițiilor, credem că FC este un instrument destul de bun pentru că această arhitectură financiară, această inginerie financiară despre care vorbea domnul președinte, este foarte potrivită pentru situația actuală a pieței, când problema nu este cea a lichidităților de pe piață, ci mai degrabă problema uh, asumării riscului. Deci important este să dai mai multă încredere pe piață. Foarte pe scurt, trebuie să spun că performanța globală a AFC depinde de politicile pe care le avem aici, care au fost lăsate oarecum deoparte. Deci obiectivul ar fi, printre altele, să ne centrăm și să atragem atenția uh, asupra pilonului 2 și 3, planul de investiții pentru Europa, și aici aș menționa și hubul de consultanță, unde ar trebui să aducem uh, Jasper, Elena și toate celelalte programe de asistență tehnică, dar cu un buget de doar 26 de milioane. Uh, în timp ce Iasper are doar el 13 milioane. Deci bugetul este limitat, așa că nu putem să ne așteptăm să oferim consilieră tehnică de la acest hub când se scad capacitățile sale cu un astfel de buget. Practic aici sunt implicate uh, doar țări de încredere și primii beneficiari ai acestui hub uh, cred că sunt reprezentați la ora actuală doar de Regatul Unit. În propunerea nouă a Comisiei FC 2.0 se întărește rolul acestui hub de consultanță și aceasta și pentru a întări acoperirea geografică a EFSI. Este adevărat și e corect, dar pentru a crește și a spori rolul și relevanța sa trebuie să se pună mai mulți bani aici. În concluzie, platformele de investiții, al treilea pilon, Aici veți regăsi ce considerăm noi că e de cuvință în legătură cu pilonul 3. Și un ultim cuvânt, care ar fi o invitație pe care uh, vă adresăm pentru viitor. Trebuie să ne gândim la posibilitatea de a avea un domeniu de dezvoltare cu garanții suplimentare pentru anumite state cu risc politic. Un fel de garanție pe care statele membre să fie de acord să o acopere pentru mandatul extern al BEI, care nu există la nivel intern. Deci, cu un acord de partajare a riscului, probabil că misiunea de dezvoltare a EFSI și acoperirea geografică ar putea fi întărite în mod uh, exponențial. Vă mulțumesc foarte mult și dacă domnul președinte acceptă, am să dau cuvântul direct uh, doamnei uh, dr. Alcidi și vom aștepta întrebările dumneavoastră la sfârșit. Bref expoze. Da, dar o expunere succintă, vă rog, spune domnul președinte. Thank you, Mr. Chairman. Um, I will uh, try to be as, as brief as possible. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac într-adevăr o expunere cât mai sintetică. Instrumente de stabilitate macrofinanciară le-am menționat în intervențiile anterioare. Deci ce voi face eu e să vă fac o prezentare foarte rapidă, concentrându-mă pe trei uh, seturi de chestiuni care credem că ar interesa Comisia dumneavoastră mai ales discutarea riscurilor la adresa bugetului european când e vorba de instrumente de stabilitate macrofinanciară, ISM-uri. Apoi, uh, responsabilitatea democratică și control democratică și în cel de-al treilea rând, vedem cum să organizăm galaxia asta de instrumente când e vorba de stabilitate macrofinanciară. which will be more and open. În concluzii, ce opțiuni am avea, ce întrebări rămân deschise, că de fapt sunt mai multe întrebări decât recomandări, dar vom vedea la final. Dar eh, mai întâi, după cum spuneam, o prezentare rapidă a tuturor acestor instrumente aici. <clears throat> Ideea ar fi să le uh, grupăm pe criterii. Primul criteriu ar fi să facem o deosebire între cele care se încadrează în bugetul european, vorbim de facilitatea pentru balanța de plăți și mecanismul financiar european de stabilizare, MFS. Uh, balanța de plăți este singurul, singurul instrument între cele cinci aflate la dispoziție care exista înainte de 2010. Toate celelalte au fost create ca răspuns la criză. O caracteristică uh, interesantă a facilității balanței de plăți e că e pentru uh, zona non-euro și statele membre care nu au moneda euro. Motivul era uh, că am înțeles că odată cu înființarea monedei unice, dezechilibrele externe nu mai contează și atunci doar țările care nu aparțin de zona euro, care erau uh, expuse unor crize ale balanței de plăți, aveau nevoie de această facilitate. Mă rog, uh, criza de fapt ne-a arătat că n-am avut dreptate. Unul din marile mesaje ale crizei ar fi că um, țările din zona euro pot intra și ele în crize însemnate și pot avea nevoie de mari sume de bani, mult mai mari decât uh, decât am prevăzut în balanța de plăți. Deci, mecanismul financiar european de stabilizare, EFSM, se încadrează în bugetul european în măsura în care Comisia Europeană, care gestionează aceste fonduri, poate utiliza garanții oferite de marjele bugetului european și poate intra pe piețe și poate colecta uh, bani. Apoi avem trei alte instrumente care sunt complet în afara bugetului, care au fost uh, create după 2010 ca reacție la criză. Avem facilitatea de mm, împrumut pentru Grecia, un mecanism care a fost creat pentru a susține financiar Grecia. Criza a început în mai 2010, resursele la ora aceea nu erau disponibile pentru că n-am putut utiliza balanța de plăți și uh, a, se necesita o sumă mult superioară uh, celor disponibile. Apoi EFSF Facilitatea Europeană pentru Stabilitate Financiară s-a văzut că era nevoie de un mecanism mai uh, extins decât cel pentru Grecia. A fost gândit FSF ca un mecanism temporar, dar după aceea ne-am dat seama că nu e vorba doar de sume de bani, că deja aveam o sumă mai mare, dar era vorba și despre uh, înființarea unui mecanism permanent. Și apoi am trecut în 2011 la tratatul prin care se înființează mecanismul european de stabilitate. Mm, aș reacționa totuși la ceva menționat anterior. FSF și ESM, ultimele două mecanisme menționate, nu doar că uh, susțin financiar țările care trec prin crize pe piețele financiare, dar și recapitalizare uh, pentru uh, bănci cum s-a menționat anterior, o caracteristică importantă e că aceste fonduri nu pot împrumuta direct bani sau recapitaliza direct băncile, ci trebuie să împrumute fondurile suverane. Deci, eh, contra sau partenerii acestor mecanisme sunt întotdeauna guvernele. Aici vedeți eh, un tabel cu eh, sumele sau împrumuturile restante. Avem 360 de miliarde în total împrumutate diferitelor țări uh, sau state membre. Grecia este principalul beneficiar, uh, restul sunt sume uh, reduse. Apoi, pentru majoritatea țărilor, maturitatea sau timpul de ajungere la maturitate e foarte îndelungat, până în 2042. Acum să trecem, dacă doriți, la Mm, părțile care mm, problematice, am o întrebare pe care am vrut să o punem, uh, se referă la riscul pentru bugetul european când e vorba de instrumentul de stabilitate macrofinanciară ESM. Președintele întrerupe, sunt aplicații mai imediate, doamne, că trebuie să pregătim Brexit-ul și... Et quand on va sortir, euh, il va falloir recenser la Brexit va trebui să regândim activele și pasivele Uniunii Europene, că sunt comune cu cele mari Britanii și uh, să trecem în revistă toate aceste elemente aflate în sateliți. Vedem, de exemplu, care e valoarea creanțelor față de Grecia. In the case of... Mm. Vorbitoarea întreruptă uh, rea. Bun, aici Grecia nu uh, intră la socoteală că e vorba doar de un împrumut bilateral. Deci FSM nu este implicat aici. Aici e ușor. Dacă ne vorba de Irlanda, aici într-adevăr apare o problemă. Sau Portugalia, într-adevăr și asta e un caz problematic pentru că aceste două țări au avut uh, împrumuturi uh, din partea FSM. Uh, Doriți să puneți o întrebare? Nu. Bun. Deci e una din uh, problemele pe care va trebui să le discutăm și are legătură cu ce spuneam eu. Uh, apoi vreau să mai subliniez ceva și anume dacă ținem cont de modificarea din 2015 decizia Consiliului prin care s-a revizuit FSM-ul, modificarea se referă la faptul că țările care nu fac parte din zona euro nu trebuie să fie responsabile pentru angajamentele asumate de către țările din zona euro. Și se referă, de fapt, această prevedere la FSM, la Mecanismul Financiar European de Stabilizare. Cred că am răspuns la ce spunea dumneavoastră. Și asta facilitează lucrurile când e vorba de Brexit, dar e și puțin bizar pentru că în buget avem uh, facilitatea pentru balanța de plăți, uh, unde sunt incluse toate țările UE uh, și toate sunt responsabile pentru un împrumut care poate fi extins doar țărilor non-UE sau non-zona euro, cât despre EFSM se referă doar la țările zone euro și de riscul partajat între acestea la riscul partajat de acestea. Deci s-ar putea să se creeze o problemă când e vorba de principiul fundamental al unității bugetare, de exemplu. Un alt punct important se leagă de alt principiu fundamental al bugetului și anume transparența. Și aici, în uh, cadrul uh, multifinanciar, riscul legat de EFSM și de balanța de plăți nu este clar, nu este unul explicit, pentru că uh, vorbim despre marjă. Și atunci, o întrebare ar fi că dacă o țară cum ar fi Irlanda sau Portugalia ar intra în incapacitate de plată, atunci ce s-ar întâmpla? Cred că în document am expus o serie de întrebări mm, la care nu avem un răspuns, pentru că pentru asta ar fi nevoie de o cercetare mult mai amănunțită. Însă, dați-mi voie să trec la punctul 2. Controlul democratic și responsabilitate, s-a mai menționat asta aici, ă, dacă e vorba de EFSF sau ESM, care se află în afara ă, bugetului, atunci aici nu putem vorbi de control democratic. E vorba de un acord interguvernamental în acest caz, iar Parlamentul European nici măcar n-a fost implicat în pregătirea tratatului lucrurile stau uh, cu totul diferit dacă ne gândim la mecanismul unic de rezoluție, unde Parlamentul a fost mult mai implicat în discuție. A existat promisiunea că ESM, Mecanismul European de Stabilitate, va fi parte din tratatele europene, acolo unde Parlamentul uh, joacă un rol sau urma să joace un rol mult mai mare și asta se uh, spune clar în raportul celor cinci președinți. Deci așa se uh, pare sau ar trebui să funcționeze uh, lucrurile. Dar singurul control democratic se exercită de către parlamentele naționale, dar prin natura lor, parlamentele naționale își pot examina doar partea sau cota lor de implicare în diversele mecanisme și niciunul nu are un control general democratic asupra procesului de uh, alocare a fondurilor și nici măcar în pregătirea memorandumului. Uh, Așadar, chestiunea e complexă, tabloul e complex și întrebarea ar fi uh, cum să organizăm mai bine această uh, arhitectură și ce sistem va apărea pe viitor. Acum, pe termen foarte lung, răspunsul ar fi destul de ușor, de fapt, deoarece, deoarece facilitatea de împrumut pentru Grecia a fost, uh, se referă doar la cazul Greciei, apoi FSM a fost creat tot ca un uh, mecanism temporar. Balanța de plăți, uh, aici se presupune că la un moment dat toate zonele care nu sunt în zona euro vor deveni la un moment dat zona euro, deci va dispărea și acesta și apoi la sfârșit va rămâne în funcțiune doar mecanismul european de stabilitate pe termen foarte mult și atunci care va fi locul acestuia? Se pune întrebarea ce facem cu uh, acest mecanism. Ce propunem noi ar fi două opțiuni extreme. Dar, sigur, e vorba de o discuție, pentru că ESM s-ar încorpora în cadrul juridic al UE, asta figurează și în raportul celor 5 ședinți, cu, toate, uh, cu tot ce implică asta. Deci, uh, e vorba de impunerea unor limite bugetare, e vorba de control parlamentar, metodă comunitară, uh, care ar interveni și să ne gândim că ar trebui să difere acest proces de un o stabilizare economică. Deci, discu- discuție, de exemplu, de cap- despre capacitate fiscală. O a doua opțiune, care ar fi cumva opțiunea opusă, ar fi că ESM-ul ar fi o nouă instituție uh, de sine stătătoare cu propriul său uh, personal, cu o metodă proprie de responsabilitate și care devine responsabil nu doar pentru alocarea fondurilor, ci și uh, pentru toate condițiile privitoare la arhitectură, negocierea, monitorizarea memorandumului de înțelegere, care acum e gestionat de comisie în coordonare cu BCE și FMI. Și încă ceva, vorbim de situația pe termen foarte lung, putem să ne așteptăm la o perioadă foarte lungă de tranziție, pe durata care ne mai putem întreba cum raționalizăm toate, diferite, toate instrumentele uh, acestea atât de diferite între ele. Facilitatea pentru balanța de plăți și FSM se pune întrebarea, ar trebui să intre cumva sub umbrela mecanismului european de stabilitate sau altă soluție? De exemplu, să considerăm că ESM, care acum are uh, capacitate foarte scăzută, că se utilizează doar de Portugalia și Irlanda în general. De, așadar, ehm, toate împrumuturile trec sub managementul ESM-ului și EFSM-ului și reînființăm capacitatea EFSM-ului de a acorda împrumuturi țărilor cu probleme, astfel asigurându-ne că există control democratic, dar de asemenea ar însemna și un număr de riscuri la adresa bugetului european, după cum am spus. Și vă mulțumesc pentru atenție. Si, madame, merci pour, euh, pour cet exposé. Euh, Mulțumesc, mulțumesc, doamnă, a fost foarte clar uh, ce a spus dumneavoastră și am văzut uh, ce dificultăți uh, vom avea pentru a menține unitatea bugetului. Bun, acum avem un raportor pentru cadrul regulamentar al EFSI, José Manuel Fernández Mulțumesc, domnule președinte așteptările mele cele mai optimiste asupra FC au fost chiar depășite, aș putea spune. Putem vedea că până și ce privește IMM-urile, dar vorbim de întreprinderi cu până la 3.000 de angajați, s-au depășit și utilizat acești 100 uh, de milioane. Au fost transferate aceste sume uh, pentru că a fost un grad înalt de punere în executare. Și cred că trebuie să continuăm uh, pe această cale cu uh, acest instrument, pentru că Uniunea Europeană în continuare are nevoie de investiții ca să creeze locuri de muncă și pentru a avea creștere. S-a vorbit și de unitatea bugetului, s-a vorbit de caracterul universal al bugetului. Uh, Sigur, EFSI ar putea fi înfăptuită de statele membre care ar fi responsabile uh, ale uh, garanției. Am mai vorbit de cele 6 miliarde de la buget. Un buget care anual se apropie de 145 de miliarde de euro, dar uh, președintele Comisiei. Bine a făcut, cred eu, să implice Parlamentul pentru că s-a îmbunătățit regulamentul și chiar avem mai multă transparență de responsabilitate. Chiar și descărca, descărcarea pentru responsabilitatea acestui fond și aici uh, uh, avem o mare responsabilitate și uh, Parlamentul este unul mai implicat. Chiar acum vorbim despre acest fond, iată. Și pentru mine ar fi logic ca statele membre din grupul celor pentru coeziune ar trebui să se preocupe în primul rând să utilizeze banii din fondurile structurale. Nu e ceva care trebuie să ne uimească faptul că în țările coeziunii ar putea să se vedească o mai mică propensiune pentru așa ceva. Je vais pas dire obligé, mais il faut euh, euh dire aux États membres que, et le advisory a un rôle important, qu'on doit... Trebuie să spunem statelor membre că um, Comitetul Consultativ va juca un rol important, trebuie să avem și fondurile structurale și uh, fondul pe care discutăm noi pentru investiții, EFSI. Asta ar fi uh, combinația ideală. Cred că unul din uh, cele mai mari eșecuri ale EFSI e că nu există o platformă uh, care să unească toatele membre. Ar fi foarte bine să înființăm astfel de platforme. De exemplu, pentru Uniunea Energiei, Uniunea Energetică ar fi foarte important și pentru Uniunea Digitală și asta și pentru a reduce barierele la adresa pieței unice ar fi foarte important și Platformele sunt unul din obiectivele principale și aici uh, putem face mai multe. în buget e prevăzut că uh, se vor îndrepta 20 de milioane de euro spre acest uh, um, organism consultativ, Advisory Hub. Dar, uh, de exemplu, ajutorul pentru uh, organismele publice s-a prevăzut să fie gratuit și așa și e și pentru IMM-uri vorbim de faptul că ele vor plăti doar, vor suporta doar o, o treime din cost. Însă acest advisory hub, această entitate uh, consultativă trebuie funcțione, să funcționeze mai bine și trebuie să existe o legătură cu autoritățile naționale, cu băncile naționale. și cu alte structuri care putea fi înființate la nivel național pentru a se structura mai bine candidaturile. Nu e vorba de faptul că acest fond ar face concurență fondurilor structurale și politice de coeziune. Nu, aceste fonduri nu intră în uh, concurență, ci sunt complementare fondurile acestea și uh, au caracter adițional. Nu știu dacă putem să îmbunătățim foarte mult regulamentul. Aștept cu mare interes sugestii, de exemplu, pentru a îmbunătăți definiția caracterului adițional. Să trebuie să interpretăm corect regulamentul. Bun, asta e cu totul altceva. E vorba de un regulament care are un caracter deschis și când uh, Comisia spune că vrea să pună mai mult accentul pe caracterul social și să facă uh, o legătură cu Azii care există pentru pescuit, acvacultură, spune că deja ar putea acționa pentru că e un fond deschis. Însă fondul acesta are și o problemă foarte gravă, gravă și anume că uh, are nevoie de o intervenție proactivă nu e vorba de distribuire geografică sau tematică. E vorba că dacă un stat membru nu elaborează un proiect sau dacă nu există un beneficiar care eh, eh, elaborează un proiect, atunci nu va exista finanțare și pentru eh, sectoare același lucru. Însă trebuie să existe consilierea pentru a putea avea candidaturi de succes. Mă preocupă și dimensiunile proiectelor. Fondul acesta a avut un aspect foarte pozitiv, că iată, până și cultura Băncii Europene de Investiții începe să se schimbe și asta e ceva pozitiv, însă totuși cred că și cel mai mic împrumut acordat de EFSI a fost cam de 16 milioane. Un proiect de 50 de milioane în Portugalia nu e același lucru. De exemplu, în Lisabona, nu e vorba de, nu vorbim de același lucru ca un proiect la Berlin. Dar un proiect de 50 de milioane la Lisabona nu e același lucru ca un proiect de 50 de milioane din orașelul meu, Vila Verde. Dar și în uh, Germania, 50 de milioane pentru Berlin nu e același lucru ca 50 de milioane pentru o regiune mai săracă. Adică, Asta înseamnă că trebuie să ținem cont și de impactul proiectului, nu doar pentru fiecare țară în parte, ci pentru fiecare regiune. Mm. Eu înțeleg bine criticile la adresa caracterului adițional, dar am și îndoiel când mi se spune că nu vom respecta la litere regulamentul. Pentru că investițiile făcute, sigur, puteau, au putut fi făcute, dar pe viitor peste 2-3 ani să, să, să uh, prognozezi cum va fi pus în executare un proiect, este și asta o adiționalitate. Și trebuie să uh, fie văzută ca atare, lucrurile trebuie să fie clare, dar spun în continuare că trebuie să uh, îmbunătățim acest fond și uh, făcându-l mai vizibil. Pentru că, mai ales pentru IMM-uri, Iată, sunt multe IMM-uri care, mai mult de 100 de mii care au uh, beneficiat de pe urma acestui fond, însă asta se face prin intermediari. Și atunci nimeni nu știe că e, e datorită fondului EFSI. Uh, Cetățenii nu știu. Președintele, asta în general e problema Uniunii Europene, că Uniunea Europeană nu face nimic direct, ci subcontractează cu ONG-uri, cu alte organizații. În ce privește acțiunea externă, Europa e prim donator în Palestina, de exemplu, dar nimeni nu știe acest lucru. Când se întâmplă lucruri importante pe plan politic, Europa nu e prezentă. Domnul Fernandez, da, avem obligația de a fi mai vizibili, să arătăm că acest fond e foarte util, mai ales pentru Regatul Unit. cel care a avut de, uh, cel care a executat cât mai multe programe cu acest fond și e un fond uh, de asemenea și solidar. E vorba de o garanție comună acest fond care ajută investițiile. Asta e solidaritatea europeană. E uh, și fondul acesta e dovadă solidarității. Uh, the obiectivul extinderii, obiectivul de a nu avea o concentrare geografică, e clar, însă, într-un subiect uh, de natură socială, de pildă, dacă nu există proiecte, atunci va fi imposibil să le adoptăm. Dar fiecare guvern are de asemenea obligația de a încerca să strângă beneficiarii. Deja am făcut uh, multe provocări, între ghilimele, pentru a putea progresa. Sunt convins că putem și trebuie și vom îmbunătăți acest regulament, însă nu vom ajunge niciodată să obligăm uh, pe cineva la interpretarea corectă a regulamentului. Cred însă că mergem pe acest făgaș și anume interpretarea corectă a legislatorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Ați vorbit de investițiile sociale. Cred că sună bine. E corect să facem investiții sociale. Nu știu însă cum putem uh, crea un proiect cu amprentă socială. E un pic uh, ca și împrumuturile care trebuie rambursate. Nu știu cum vom aplica acest principiu în uh, sectorul social. Se întâmplă rar, însă nu sunt de acord cu domnul președinte, spune domnul Fernandez. Există numeroase entități numeroase instituții care au nevoie de noi echipamente, de renoirea echipamentelor și care de multe ori trebuie să caute fonduri uh, luate cu împrumutul de la bancă cu dobânzi foarte mari. Iar acest lucru e clar în multe regiuni, în multe țări și trebuie să facem de asemenea legătura cu îmbătrânirea populației și faptul că Uniunea Europeană trebuie să găsească un răspuns la acest fenomen. Putem include aici și eficiența energetică, noile imobile construite, putem veni cu răspunsuri inovatoare în acest domeniu și putem complementa cu Orizont 2020. Există de asemenea fonduri structurale, nu în toate țările, dar putem face acest lucru cu alte cuvinte, există un spațiu important, aș spune aproape obligatoriu în ceea ce privește obiectivele politice pe care Uniunea Europeană trebuie să și le stabilească. Aș dori de asemenea să disipez o uh, idee de deosebire de opinii cu domnul Fernandez, am impresia că în sectorul social se pot face investiții, recurge la împrumuturi dumnealui. De multe ori e vorba de investiții care sunt garantate de autoritățile publice. E o vorba de o formă de consolidare a cheltuielilor publice. Domnul Manca. Mulțumesc foarte mult grupul meu politic a sprijinit uh, proiectul EFSI pentru că dacă ar fi să întrunească criteriul adiționalității și dacă ar fi să atragem noi investiții, investiții pe care nu le-am putea atrage altfel, ar fi excelent și trebuie să sprijinim această inițiativă. Sunt însă de acord cu cele spuse de domnul Fernandez, domnul raportor, are un impact favorabil asupra IMM-urilor, un lucru evident, însă trebuie să ne gândim dacă investim în prima rundă, dacă am investat într-un mod care a creat într-adevăr uh, un efect suplimentar, dacă nu am înlocuit pe de-o parte coeziunea sau dacă chiar am luat la întrecere cu noi înșine. Prin urmare, proiecte care ar fi fost viabile din punct de vedere comercial au fost finanțate de la acest fond. De pildă, izolarea a 40.000 de imobile în Franța, finanțată de la EFSI. Iar dacă privim uh, noile criterii pentru adiționalitate, acest proiect poate a fost mai rapid pus în aplicare, au existat noi clienți, bineînțeles, dacă oferi finanțare și finanțare mai ieftină, vei câștiga noi clienți mult mai ușor. Există niște standarde de calificare, bineînțeles. Trebuie să ne întrebăm însă dacă aceste standarde nu pot fi puse în aplicare fără EFSI. În Slovacia, în țara de unde provin, uh, facem același lucru fără a recurge însă la EFSI. Guvernul dorește să întrunească obiectivele de la Paris și a afirmat că vom uh, pune în aplicare tocmai exact aceleași proiecte care au fost uh, puse în aplicare în Franța, finanțate din FC. S-a spus că FC ar putea să fie un concurent pentru coeziune, da, dar ar putea să fie un concurent și pentru proiectele pur comerciale și trebuie să evităm tocmai această situație. Ar trebui să existe investiții suplimentare în Europa, prin urmare, dar acestea trebuie puse în aplicare astfel încât să nu creeze concurență cu proiectele care putea fi finanțate în mod comercial. De pildă, 700 de euro de la EFSI pentru toți cetățenii care achiziționează un vehicul electric. Poate un milion de cetățeni ar recurge la achiziționarea unui astfel de vehicul, cetățeni care în mod normal nu ar achiziționa un vehicul electric. Nu știu. Poate că în cele din urmă investim, ajungem să investim în tocmai la fel cât am fi investit cu EFSI fără EFSI. Trebuie să definim mai bine adiționalitatea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Manca. La ora actuală, cred că putem face o tranziție între discuția între prezentările pe EFSI și să începem să intrăm în perspectiva de ansamblu și viziunea pe care o putem avea asupra uh, ce ar trebui să fie mâine bugetul Uniunii Europene. Aș dori să dau acum cuvântul, în primul rând, foștilor membri ai Comisiei de Bugete care au o mărturie de oferit și domnului Calvin, de asemenea, a fost membru al Comisiei și care a luat parte la activitățile grupului privind resursele proprii. Care este viziunea dumneavoastră asupra ce ar trebui să fie în cele din urmă bugetul Uniunii Europene pentru a Uh, nu mai continuăm această galaxie de instrumente care face ca bugetul european să fie imposibil de parcurs. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este un exemplu foarte bun uh, care ilustrează foarte clar cât de greu este de explicat bugetul european, mai ales privind diagrama diferitelor instrumente care sunt sau nu sunt uh, controlate și supravegate de la bugetul european. Dacă îmi permiteți, am să trec la limba engleză. Înainte de a spune ceva despre bugetul european, aș dori să vorbesc puțin despre EFSI. Firește, e un instrument uh, propice pentru a stimula investițiile în statele membre. Privind însă la ce s-a întâmplat tocmai în țara pe care o cunosc cel mai bine, cred că există multe aspecte care pot fi îmbunătățite. Ați spus că o mare parte din FC este uh, direcționat înspre IMM-uri. Mă tem că adesea sperie investitorii care altfel uh, ar exista lucru pe care tocmai l-a amintit domnul Manca. De ce? Pentru că BEI are capacitatea să lucreze cu IMM-uri. Ce fac? Semnează acorduri cu băncile comerciale sau cu entități propuse de statele membre și prin intermediul acestor uh, bănci comerciale și alte entități, în cele din urmă ajunge uh, la o dobândă mai interesantă. Așa stau lucrurile. Nu ai capacitatea de a oferi consultanțe IMM-urile, IMM-urilor, iar mm, consultanța care există, totuși nu este în orice caz adecvată IMM-urilor. Când vorbim așadar de acest tip de finanțare, mă tem că efectul final, cel puțin în țara mea, uh, va duce la uh, situația în care băncile atrag resurse mult mai ieftin de la Banca Centrală Europeană și nu își pun propriile resurse la dispoziție. În caz contrar, există lichiditate suficientă pentru a finanța aceste proiecte. Poate dacă IMM-urile vor fi finanțate în viitor din cadrul EFSI, ar trebui să ne gândim să luăm în calcul crearea unor uh, platforme de investiții sau mecanisme de combinare care sunt folosite, de pildă, pentru finanțarea externă, pentru dezvoltare, care oferă altor instituții financiare, de asemenea posibilitatea de a avea un acces uh, prioritar la finanțarea europeană. Încă o dată, EFSI acoperă practic riscul dintre subvenții și criteriul triplu pentru investiții al BEI. În al doilea rând, EFSI a fost creat cu ideea de a încuraja creșterea și ocuparea forței de muncă în statele membre. S-au, venit cu, s-au propus trei criterii pentru a măsura această creștere, pro capita, referitor la GDP, sau cea de-a treia opțiune, nu mai îmi amintesc, niciuna însă dintre acestea nu evaluează efectul asupra creșterii și creării de locuri de muncă în diferitele state membre. Niciunul din aceste criterii nu abordează tocmai acest subiect, iar dacă obiectivul este unul de natură macroeconomică, atunci trebuie să vedem cum putem măsura efectul macroeconomic și nu în linii mari pentru Uniunea Europeană, ci la nivelul fiecărui stat membru. Ar putea să fie în cele din urmă criteriul care decide succesul acestui fond. Și, în ultimul rând, pentru a încheia referitor la EFSI, încă o dată, ideea că FC este un instrument menit să stimuleze procesele macroeconomice, creștere și ocuparea forței de muncă. Un lucru care a fost deja amintit de colegii Fernandez și Manca, cum afectează coeziunea, o altă politică, și aș prezenta alte argumente, nu aici, dar În multe cazuri, însă, structura EFSI e una contradictorie, contrazice obiectivele politicii de coeziune. Nu spun că e o idee greșită, că EFSI e o idee greșită, dar vă puteți închipui că acest model de finanțare prin BEI, uh, proiecte care pot, care sunt eligibile, Uh, finanțarea este destinată acelor regiuni bogate. E greu să găsești un proiect uh, care merită să fie finanțat într-o regiune um, care înregistrează anumite um, lacune. Las această întrebare deschisă. Poate că nu e tocmai elementul cel mai important, dar trebuie să luăm în calcul. Cam atât în ceea ce privește FC. Acum câteva cuvinte privind viitorul bugetului. Aș dori să vă felicit, domnule președinte, și pe membrii Comisiei de Bugetă pentru, crearea, pentru organizarea acestui atelier. Am parcurs uh, raportul uh, recent prezentat care se concentrează pe propriile resurse, dar abordează și cheltuielile, pentru că e imposibil să facem altfel. Avem nevoie de un buget mult mai autonom, nu pentru a face altceva, ci pentru a fi mult mai transparenți și mai eficienți. E vorba de resursele proprii. Nu am să intru în toate propunerile pe care le-am făcut uh, candidați uh, potențial, reduceri și așa mai departe. Avem nevoie de un buget mult mai autonom. În al doilea rând, avem nevoie de un rol sporit al instituțiilor alese în mod democratic, și anume Parlamentul European. În timpul întâlnirii de astăzi am văzut că multe din instrumentele financiare, un lucru dovedit, nu spun că e neapărat rău pentru eficiență, dar se diminuează supravegherea democratică a acestor instrumente. Cu cât se creează mai multe instrumente financiare, cu atât acestea sunt supuse mai puțin supravegherii democratice. Iată de ce vorbim de uh, unitatea bugetului. Trebuie să existe niște limite. Uniunea Europeană nu e o bancă. Nu vorbim doar despre eficiență, trebuie să le comunicăm cetățenilor cum sunt cheltuiți banii lor. Uh, Așadar, unitatea bugetară este foarte importantă, supravegherea democratică a tuturor elementelor. În al treilea rând, trebuie să discutăm despre alinierea procedurilor bugetare la nivel european și la nivel național. La ora actuală nu prea au multe elemente în uh, comun. Pentru bugetele naționale, contribuția la bugetul european este o cheltuială și atât. Trecem de cealaltă parte, cum în cele de urmă disponibilitatea fondurilor europene ar putea fi folosită. Iar acum vorbesc despre finanțele publice, aceiași contribuabili, eh, trebuie să privim prin urmare în același context, alinierea procedurilor prin urmare. Vorbesc și despre parlamentele naționale și instituțiile democratice, este așadar foarte importantă. Bineînțeles că trebuie să îmbinăm durabilitatea și politicile pe termen lung cu o flexibilitate suplimentară și o raportare bugetară îmbunătățită. Aș dori să fac câteva propuneri în încheiere. Bineînțeles, e o luptă fără sfârșit, o luptă interinstituțională între Consiliu și Parlament și am văzut uh, de la începutul întâlnirii de astăzi că Parlamentul pierde teren. Rolul Parlamentului se diminuează tot mai mult în ceea ce privește supravegherea asupra bugetului. În cele din urmă această tendință va continua, dar cred că trebuie să ne căutăm noi aliați. Iar dacă vrem uh, să sporim uh, supravegherea democratică pe care o exercită Parlamentul European, trebuie să beneficiem de sprijinul parlamentelor naționale în ceea ce privește înțelegerea și acordul lor că uh, trebuie să împărțim această supraveghere democratică și cum putem să o împărțim uh, cel mai bine între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Săptămâna viitoare se organizează întâlnirea cu Parlamentele Naționale și cu siguranță va fi un punct care trebuie discutat. V-aș propune să fim uh, mai fermi, să creăm grupuri de lucru, nu doar întâlnirile obișnuite, ci să dezvoltăm ideea despre cum parlamentele naționale și uh, europene și Parlamentul European ar putea să uh, își împartă acest rol de supraveghere. Vorbim aici despre resursele proprii, complementaritatea bugetului și așa mai departe. În continuare, această problemă care apare cu Consiliul, acel faimos principiu al venitului net când vorbim despre buget importanța macroeconomică a bugetului european e una minimă. Vorbim de 1% din economia europeană, nu are un impact uh, macroeconomic enorm, așadar. Există însă în același timp dezbateri de amploare la nivel național, ca și cum ar fi locul cel mai important. Să luăm de pildă dezbaterea din Marea Britanie de dinainte de Brexit, când bugetul european s-a aflat în centru aproape acestei dezbateri. E vorba de o simplă neînțelegere a Uh, subiectelor. Parlamentele naționale, de fapt, nu discută bugetul european. Parlamentele și guvernele naționale nu prezintă opiniei publice care este adevărată valoare a Uniunii Europene. Nu e un principiu metric, ci trebuie să căutăm aici uh, valoarea adăugată pentru fiecare stat membru. Cu siguranță știu că e greu să cuantificăm această valoare adăugată, dar uh, s-au făcut studii și în Parlamentul european despre costul absenței Europei. Poate dacă am defalcat aceste costuri pe stat, s-ar putea înțelege mai bine care este aportul Uniunii Europene și s-ar putea înțelege mai bine această partajare a competențelor între diferitele instituții. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aș dori să profit de prezența unor doi vechi membri ai Comisiei de Bugetă pentru a se pronunța uh, asupra acestui atelier de reflexie. Mă întreb dacă Ianuș Lewandowski dorește să intervină. Mulțumesc! În această seară am ajuns la o răscruce între acei veterani ai luptelor uh, bugetare și experții. Dar în ceea ce privește starea actuală, cred că aceste dezbatere referitoare la buget au, sunt depășite pentru mine. E vorba de anii 90, după aderarea statelor din peninsula iberică, când bugetul nu se mai concentra pe agricultură, Iar având în vedere natura multianuală a bugetelor, a fondurilor structurale, s-a creat un cadru bugetar multianual. Bugetul a mai făcut ajustări și pentru a se adapta la valul de aderare de la începutul anilor 2000. Discuțiile arătau deja clar că contribuabilii neți sunt uh, îngroziți de posibilitatea ca doar beneficiari neți să adere la Uniunea Europeană. Se percepea clar această teamă în uh, discuții. Eu uh, am discutat despre uh, structurarea bugetului la acea vreme, iar acum, odată cu Brexitul, tensiunea între instituții crește tot mai mult, uh, trăim uh, în vremuri eurosceptice, până să facem mai multă Europa cu mai puțin bani la ora actuală. Nu discut despre capacitatea Uh, bugetare a Uniunii Europene, ci vorbesc despre ce a rămas din bugetul convențional. Avem un paradox PAC. Când uh, traversez Europa, E o parte adesea criticată a bugetului european, însă când uh, ne întâlnim cu parlamentele europene, cu parlamentele naționale, cu o singură excepție, Suedia, în toate discuția um, planează asupra apărării plăților directe. Este așadar o contradicție, o parte criticată, profund criticată a bugetului și cred că această tendință se va menține și în viitor. În ceea ce privește Brexitul, mai avem un paradox, poate o mică fereastră aici de oportunitate de a analiza și modifica poate chiar veniturile, rămâne de văzut, e însă vorba de politică și nu de fezabilitate. Studiile de fezabilitate s-au făcut deja. Bineînțeles, uh, flexibilitatea în viitor va fi mult mai ușoară decât uh, contribuții ex ante fixate. Doctorul Benedetto a precizat că aceste contribuții nete sunt, uh, simplifică situația pentru că e mult mai ușor ca la sfârșitul anului să Uh, dovedește în acest fel uh, lacunele bugetare decât să modifici uh, bugetul în curs. Trebuie să reacționăm cu ajutorul unor fonduri interguvernamentale la, fond, la evenimente imposibil de anticipat. Văd că ne confruntăm cu două tipuri diferite de presiuni în viitor având în vedere resursele limitate și nevoia de a le amplifica. În primul rând, tendința de a trece de la uh, granturi um, la noi tipuri de fonduri. Avem nevoie de proiecte inovatoare care într-adevăr să aducă plus valoare. Poate EFSI ar putea să fie un model. Rămâne de văzut care va fi rezultatul. Poate că domnul Calfin avea dreptate. E într-adevăr un uh, element care reprezintă deosebire în Bulgaria. FC de pildă, a investit peste 10 miliarde în uh, țările de care vorbeam. În al doilea rând, un alt uh, factor de presiune ar fi de detaș- deplasarea discuției la nivel național de la bu- um, anvelopa bugetară, un lucru care am mai confruntat în uh, discuția privind bugetul în 2009 și putem aștepta rezistență din țările aflate în fondul de coeziune. Acestea pot crea coaliții Nu trebuie să se convingă doar pe sine, ci și contribuabilii neți. Iar pentru a convinge contribuabilii neți, nu e suficient să dovedești uh, folosul economic al coeziunii. Există argumente uh, rezonabile în acest sens, ci trebuie să dovedească că e vorba și de convergența politică, mai ales având în vedere că, în cel puțin două țări, ne confruntăm cu probleme în ceea ce privește statul de drept care afectează deja coeziunea politică a Europei. Pentru a nu lungi discuția, pentru că deja am întârziat, anul 2017 e unul critic, așteptăm uh, pro, o nouă propunere pentru CFM și, de asemenea, ne așteaptă alegeri în uh, cei mai mari contributori net, Germania și Franța. Continuitate înseamnă un buget european convențional. Dacă cealaltă tendință pe care eu nu o doresc se va afirma în aceste două alegeri importante, pătrunem pe un teren necunoscut unde ne așteaptă multe întrebări. Mulțumesc! Nous poursuivons avec les... Trecem mai departe acum cu președinții uh, Comisiei de Bugete, domnul Böge. Despre ce e vorba în situația politică actuală, și anume ce ne așteaptă în statul nostru global în următorii ani? Și aici politica bugetară ar trebui să ofere fundamentul pentru a înfrunta aceste provocări și pentru a le finanța. E vorba în principiu despre nimic altceva decât libertatea și siguranța cetățenilor europeni și cum le putem asigura, și anume siguranță în sens amplu. În acest sens, uh, importantă va fi stabilizarea vecinătății noastre pentru că suntem în parte înconjurați de state eșuate. Dacă nu reușim să facem acest lucru cu instrumentele despre care am discutat, atunci criza migratorie se va prelungi. Prin urmare, împreună trebuie să găsim răspunsuri și în finanțare, protejându-ne frontierele externe, pe lângă finanțarea comună a politicii migratorii, ca sarcină de solidaritate, așa cum prevede articolul 80 al Tratatului de la Lisabona fac parte din uh, sarcina noastră, dar și stabilizarea pe termen lung a vecinătății. Aici uh, intră și investiția în tehnologie și cercetare, trebuie să ne deci, de altfel și în politica de apărare și de securitate, așa cum am făcut, uh, cum a trebuit să facem în urmă cu câțiva ani și în cazul Galileo. Dorim să devenim independenți în ceea ce privește tehnologiile cheie ale viitorului. Vrem ca și în politica de siguranță și de apărare, mai ales având în vedere contextul actual, să spunem foarte clar că noi, Uniunea Europeană, suntem gata să asumăm mai multă răspundere. Asta va avea, bineînțeles, consecințe la nivelul bugetului. Și în al treilea rând, stabilizarea zonei euro. Tratatul este de altfel clar. Obiectivul este piața internă și moneda e euro iar uh, restul uh, sunt excepții, la ora actuală excepții reprezentate de două state, în viitor unul, uh, care, iar toate celelalte sunt pe cale să adopte moneda euro, proiect pe care îl sprijinim. Iată cele spuse până acum și evoluțiile privind diferitele structuri, privind balanța de plăți, diferitele fonduri, este doar un fragment. Solidaritatea cu uh, celelalte state este prevăzută în tratatul de la Roma. S-au creat aceste finanțe de uh, aceste instrumente de finanțare în momentul crizei petroliere nu s-a folosit la momentul respectiv suficient, iar în momentul, uh, în etapa Juncker, au fost folosite și pentru țări ca România. Acordul pentru euro, nu mai, e, nu, nu mai e nevoie de el pentru țările din zona euro. Trebuie extins, însă temeiul juridic este unul um, care se clatină, articolul 122, reacția, de pildă, în cazuri uh, de catastrofe naturale, dezastre naturale, unde uh, e nevoie de sprijin și unde îi se comunică Parlamentului uh, o asemenea solicitare. Este important așadar, uh, și sper că vom face în următoarele lucruri acest lucru, să ne stabilim foarte clar obiective și perspective pentru Parlament. Trebuie să privim foarte clar ce putem face fără a modifica tratatele pentru a crea structure stabile pentru asigurarea durabilă a monedei euro, dând dovadă de solidaritatea necesară, fie că e vorba de un fond european monetar, fie că e vorba de o capacitate fiscală uh, pentru zona euro care trebuie să fie integrată pe deplin în bugetul european sau uh, chiar crearea structurilor necesare de guvernanță care posibil în pași ulterior ar putea duce la modificări limitate, limitate ale tratatelor. Cred că în aceste vremuri uh, dificile în care multe state membre își pun întrebări privind suveranitatea națională, se uită tocmai că acest arc general uh, e necesar pentru Europa și pentru cetățenii europeni. Uh, dacă nu acordăm mai multă atenție, am putea duce la uh, subminarea acestei structuri europene. Este important, așadar, să folosim și negocierile ulterioare pentru buget, pentru ca împreună cu statele membre, cu Comisia, să înțelegem că trebuie să stabilim niște priorități politice pentru anii următori, să ne concentrăm astfel încât uh, să tragem învețămintele bugetare necesare care să ne permită să redobândim încrederea cetățenilor care să înțeleagă și să accepte în acest fel că uh, dacă procedăm corect, suntem garanții libertății și siguranței cetățenilor. Merci. Puis-je demander à Monsieur Mulder, qui était... Mulțumesc. Și acum am să cer uh, unui fost membru al Comisiei de Bugete să ia cuvântul de asemenea. Domnul Mulder. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi-am dat seama, aflându-mă aici, ce interesantă este această comisie și ce dezbateri interesante au loc în această incintă. Cred că pot să fiu destul de succint, pentru că sunt aproape în totalitate de acord cu cei care au intervenit aici. Cu unele din aceste lucruri eh, sunt absolut de acord. Eh, am fost membru al Comisiei de Bugete și am senzația că în ultimii 10 ani influența eh, Parlamentului European față de Consiliu a scăzut considerabil. Faptul că acum avem lectură unică în loc de două lecturi, cum erau înainte. Aceasta a fost în defavoarea Parlamentului și acum Parlamentul nu mai poate face mare lucru. Ca și alții, consider că un nou sistem de resurse proprii este absolut necesar. Există un singur aspect care n-a fost îndeajuns subliniat aici, și anume ipocrizia de care dau dovadă statele membre. Pentru că noi uh, am luptat uh, pentru buget, uh, pentru angajamente, în primul rând, uh, comisia le implementează, după aceea vin plățile și aici întotdeauna avem probleme. Poate pentru că cheltuielile sunt văzute la nivel național și în momente de criză se aduce argumentul de fiecare dată cum se poate ca bugetul UE să crească cu 3-4% pentru plăți, în timp ce guvernul național trebuie să uh, economisească bani. Da, aceasta este consecința unui cadru financiar multianual și îți iei niște angajamente, trebuie să le onorezi, e simplu, nu e nimic în plus față de această logică ușor de înțeles. Deci, trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu aceste contribuții directe la buget. Grupul, la nivel înalt, a făcut o serie de sugestii foarte interesante și cred că este important să nu ne gândim la o schimbare a tratatelor, pentru că am avea nevoie probabil de încă 10 ani pentru a avea un rezultat, ci să o facem în cadrul existent și cu posibilitățile de care dispunem. S-au făcut uh, sugestii foarte bune, de exemplu, resursele de tip uh, TVA ar putea fi o soluție și ar putea fi reînnoită, o soluție care a fost aplicată și în trecut ar trebui să ne gândim la un instrument care să financeze bugetul, uh, care să aibă de-a face și cu contribuții legate de mediu, de exemplu. Nivelul bugetului la ora actuală, în jur de 1% din uh, PNB, nu poate depăși niciodată 1,2 sau 1,3%, mai ales după ce am ascultat uh, discursurile de astăzi, Mă întreb dacă n-am ajuns deja la acest 1,3% cu uh, EDF-ul, cu mecanismul de stabilitate și cu toate garanțiile pe care le oferim. Cred că ne aflăm într-o situație foarte dificilă. Un ultim comentariu. Eu am fost raportor pe buget în 2004 de atunci încoace s-au alăturat încă 10 noi state membre și a trebuit să îi ajutăm. De asemenea, aveam și o marjă bugetară și ne gândeam la Banca Europeană de Investiții, la posibilitatea de a-i crește rolul, aceasta uh, cu mult înaintea dezbaterilor pe care le avem astăzi și s-a vorbit și despre un fond european de investiții care trebuia să fie gândit în special pentru IMM-uri. Și mi-aduc aminte că la bugetul pe 2004 proiam să creăm o garanție suplimentară de 31 de milioane și directorul fondului de investiții în acel moment era foarte încântat de această idee. Considera că este excepțional pentru că noi cred că am oferit o garanție de capital pentru o companie precum Skype. Cred că asta se întâmpla în Estonia. Deci a funcționat foarte bine atunci și cred că astfel de instrumente ar trebui dezvoltate pe mai departe. În momente dificile ca acestea în Europa, eu cred, după atâția ani aici la Parlamentul European și înainte de aceasta ca funcționar public, nu m-am transformat într-un eurosceptic, ci din potrivă sunt din ce în ce mai convins că soluțiile la nivel european nu fac decât să unifice și mai mult Europa și că bugetul european este absolut indispensabil pentru aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Defeo, director pentru afaceri bugetare. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt un expert uh, atipic aici, pentru că nu mi-am uh, căpătat această expertiză în uh, think tank-uri sau în universități, ci ascultând membrii de la comisiile de bugete. Eu n-am fost niciodată la Comisia de Bugete sau la Cont, ci la uh, COCOBU. Probabil că înțelegeți care este diferența pentru cei care știu acest lucru. Parlamentul a început în 75 uh, cu competențe simbolice, să spun așa. Guvernele și Consiliul uh, au făcut greșeala, între ghilimele, să-i permită aceasta Parlamentului și Parlamentul a profitat, a dezvoltat această putere care a devenit, practic, uh, Uh, motivul unei adevărate lupte legislative și politice. Comisia are o viziune instituțională, pragmatică, și aș sublinia aici că există o unitate asigurată dincolo de diviziunea politică. Fostul președinte uh, spunea că COBU are nevoie de o revizuire lingvistică, dar uh, pentru limbajul bugetar nu există diviziune lingvistică, pentru că toată lumea este de acord. Aceasta a permis uh, uh Comisiei să se dezvolte și există o combinație de două elemente. În primul rând, uh, cuvântul final pe care îl avea Parlamentul în ceea ce privește cheltuielile neobligatorii și, în al doilea rând, acordul interinstituțional. Deci, uh, câteodată erau mai puțin bani și mai multe principii sau, în alte cazuri, mai puține principii și mai mulți bani. Acesta era motoul nostru pentru dezvoltarea acestor competențe. Aș dori să spun acum câteva cuvinte legate de viitor. E adevărat că tratatul de la Lisabona a schimbat situația în ceea ce privește uh, competențe legislative de pline, dar acum nivelul legislației a scăzut și, de asemenea, cum ne-a spus domnul profesor Benedetto, instituția favorizată, practic, este mai degrabă Consiliu prin acest nou mecanism. Totuși există o șansă de a avea mai multă putere aici. În primul rând, o creștere a eficienței și efectivității bugetului deci să se profite de oportunitatea oferită de proiectul buget în funcție de rezultate. Pentru că indicatorii folosiți în cadrul legislației ne-ar putea permite să avem un mecanism mecanism care acum este de natură tehnocratică, dar bugetul are nevoie de un input la nivel politic, care să vină din partea Parlamentului și, bineînțeles, și dintre Consiliului. Un al doilea element este uh, puterea de control și monitorizare a politicilor europene. Este un element care ar trebui subliniat aici pentru viitor. La începutul uh, întâlnirii, domnul Lamasur vorbea de cadourile pe care Consiliul le oferea. E vorba aici de o evoluție bugetare care nu apare înscris în tratate, dar este o parte pragmatică a acesteia. Pe de altă parte, aceasta, uh, bugetul uh, financiară, învelopa financiară este cea care a creat o anumită rigiditate în această procedură. Pentru că dacă există mai mare eficiență și mai mare control și monitorizare, atunci probabil că se va crea o mai mare flexibilitate și uh, problema cadourilor făcute statelor membre ar trebui de asemenea să fie revizuită. Iată câteva elemente importante alături de revizuirea resurselor proprii, care a fost deja menționată, pentru a avea un buget centrat pe bunurile publice europene. Asta nu înseamnă că bugetul trebuie să fie mai mare, poate să fie și mai mic, însă să fie mai bine centrat. Și aici am putea avea o reflexie legată de valoarea adăugată europeană pentru toate aceste politici, dacă ea este asigurată sau nu. Cred că a trecut deja timpul pe care îl aveam la dispoziție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Ținând cont de orele înaintate, cred că n-ar fi prea prudent din partea noastră să prelungim această dezbatere așa că am să încerc să trag concluziile. În primul rând vreau să mulțumesc experților uh, și celor care au intervenit uh, pentru cele trei părți ale dezbaterii noastre din această dupămasă. A fost foarte interesant, au clarificat multe lucruri, au subliniat care sunt avantajele și inconvenientele acestei uh, galaxii bugetare în devenire. S-a vorbit și despre recursul la instrumente noi. Atunci când nu avem bani, se folosește ingineria uh, financiară, se multiplică de 15 ori banii pe care i-am și e frumos să spui că am uh, multiplicat 300 și ceva de milioane de euro. Asta se întâmplă pentru că ne lipsește capital sau pentru că piața internă nu este finalizată, că mai există multe bariere și mulți investitori se întreabă care vor fi regulile de mâine în domeniul telecomunicațiilor sau în multe alte domenii. Dacă dorim, deci, să încurajăm investițiile, trebuie să încurajăm și încrederea și, în primul rând, pentru aceasta, să încurajăm încredere în moneda unică, pentru că avem o bancă centrală, politică monetară, dar nu unică. Până acum n-am reușit să facem o adevărată coordonare între ele. Așa că văd uh, uh, cu speranță raportul pe care îl pregătește uh, domnul Băghe alături de doamna Bereș. E adevărat că FC a dat rezultate pozitive, însă câteodată m-am gândit că ar putea exista o deconsolidare a cheltuielilor și a datoriilor publice, pentru că anumite investiții care depind de o autoritate publică sunt transferate din partea publică, despre autoritățile publice, spre parteneriate public-privat sau în alte părți și e doar așa un fel de înfrumusețare a lucrurilor, de fapt nu se schimbă prea mult. Și dacă anumite state nu fac reformele structurale necesare pentru a crește competitivitatea, atunci s-ar putea ca anumiți investitori să uh, Uh, se gândească de două ori înainte de a investi. Iată deci o adevărată dezbatere despre viitorul unei, unei Europe care să coordoneze legislațiile fiscale, sociale, economice, astfel încât să se ajungă la o adevărată convergență și să pună capăt diviziunilor politica agricolă comună, sarcina noastră dinainte, pentru că statele membre încercau să-și recupereze banii investiți, ar trebui și ea reformată, să modificăm eventual legislația asupra concurenței, pentru ca producătorii să se înțeleagă între ei când producătorii de la OPEP se pun de acord asupra prețului petrolului, Comisia nu îi urmărește în instanță, pentru aceasta și totuși o activitate ilegală. Deci ar trebui să permitem și producătorilor noștri să se înțeleagă între ei și să avem o adevărată politică comercială în cadrul tratatelor de liber schimb. Eu îmi pun multe speranțe în această perioadă, pentru că toată lumea e conștientă de vulnerabilitatea noastră. Brexitul este un adevărat mesaj de alarmă, ceva nu merge bine și există o serie de cetățeni care sunt dispuși să pună sub semnul întrebării aderarea lor la UE cred că bugetul ne permite să avem o adevărată reflexie politică pe această temă. Pentru că putem încerca să tragem de buget pentru a face mai mult mâine decât facem astăzi. Dacă însă statele membre nu doresc să o facă pentru că rămân la nivelul egoismelor naționale, nu vom face nimic. Ne putem imagina ce se va întâmpla cu resursele proprii. De exemplu, pentru a ieși din această capcană a Uh, rezultatelor obținute în funcție de investiții. Dar ce se întâmplă cu progresele europene în toate aceste dezbateri? Până la urmă, dacă ne gândim la un eventual impozit, pentru că acesta să fie suportabil pentru contribuabilul european, așa cum se arată și în raportul Monti, impozitele care sunt uh, Uh, ridicate la nivel local sau național nu trebuie să fie percepute ca rivale ale impozitelor percepute la nivel european, de exemplu taxa asupra CO2 și așa mai departe. Deci uh, uh, trebuie să ne gândim la contribuții mai mici la nivel european. Însă interesant ar fi să vedem care sunt competențele uh, suveranității naționale exercitate astăzi de către statele membre, în unele cazuri au devenit de-a dreptul uh, iluzorii, statele membre au arătat că sunt neputincioase și asta le-a dus la populism și la tot felul de uh, contestații publice. Domnul Lamasur a prezentat această chestiune, care ar putea fi competențele pentru a fi mai eficienți într-un context de globalizare, de exemplu în domeniul fiscal, cred că am avea mult de câștigat, dacă am uh, clarificat practicile noastre și nu să ne supărăm atunci când uh, o multinațională sau altă nu plătește impozite în UE. Dacă e așa, e pentru că mm, procedurile noastre sunt destul de proaste încât să stimuleze clandestinitatea. Brexitul, pe de altă parte, va fi un pretext foarte bun pentru reajustarea bugetului, pentru revizuirea acestuia. Trebuie să ne gândim la un nou CFM dar cred că trebuie să avem în primul rând o dezbatere de natură politică. Ce ne dorim de la Uniunea Europeană? Ce ar putea transforma această Uniune într-o Uniune frumoasă, plăcută, care să fie atrăgătoare pentru popoarele europene și pentru cetățenii europeni? Și asta ar însemna să avem discursuri de înțeles pe limba acestor europeni și un buget lizibil de înțeles de către cetățenii europeni. Dragi colegi, a fost uh, o dezbatere foarte interesantă. Vreau să mulțumesc experților care și-au adus contribuția, de asemenea colegilor care au luat cuvântul. membrilor grupului la nivel înalt care au venit să-și aducă mărturia în fața Comisiei de Bugete. Mulțumesc serviciilor Parlamentului care au pregătit uh, acest seminar pe tema galaxiei bugetare și vom încerca să facem astfel încât uh, această galaxie și stelele ei să se topească într-o imagine unică, pentru că avem foarte mult de câștigat uh, prin unitate bugetară. Și sarcina aceasta ne așteaptă, este o sarcină uh, pe care o așteptăm, o salutăm cu bucurie și concluzia cea mai bună este să organizăm o mică recepție la încheierea acestui seminar de reflexie. Deci pentru cei care mai au timp să rămână alături de noi, vom uh, petrece un moment plăcut împreună și aceasta va fi ocazia să ne exprimăm solidaritatea și voința noastră de a pune bugetul în slujba ambițiilor politice. Și Uniunea Europeană ar trebui să aibă ambiția de a fi o putere mondială. Alegerea domnului Trump Statele Unite ar trebui să fie un semnal încurajator pentru noi pentru a revizui anumite practici. Un stimulent, ca să zic așa. Vă mulțumesc și se suspendă ședința.